Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc pentru că ați venit, chiar dacă suntem înainte de vacanță. Și este important să discutăm acest subiect. Din păcate, orarul meu arată îngrozitor. Vreau să rămân cel puțin jumătate de oră, însă um, va trebui să merg la o discuție referitoare la registrul cu numere pasagerilor, deci voi putea face numai câteva observații introductive. Lumea se schimbă într-un ritm interesant și rapid și în ceea ce privește domeniul uh, TIC și în uh, Parlament uh, evoluțiile sunt impresionante. Până de curând nu aveam internet wireless de asemenea, uh, discutăm despre eliminarea hârtiei, despre Paper Smart, uh, despre a avea la dispoziție documentele în versiune electronică. bineînțeles, ne întrebăm ce fel de tehnologie vom dori. Dorim să oferim fiecărui deputat uh, dispozitivul cu avantajele sau uh, dezavantajele sale sau vrem să spunem, să mergem pe principiul bring your own device, fiecare cu își aduce dispozitivul și acesta are avantaje și dezavantaje. Sunt lucruri cu care ne confruntăm și asupra cărora va trebui să luăm decizii. și mișcarea open source uh, joacă un rol important aici. Uh, lângă mine am o activistă în, um, în ceea ce privește coordonarea um, acestor uh, elemente ce țin de TIC. Parlamentul European a efectuat vizite la Berlin, la Estonia, la Roma și în uh, Londra și am analizat uh, care este situația uh, cu, open, cu softurile open source, cu sursă deschisă. Unii spun, da, vrem, alții sunt mult mai reticenți, alții spun, da, dar nu peste tot. Și cred că și în această după amiază vom afla noi lucruri. directorul general pentru parte din administrație pentru care eu sunt uh, responsabil uh, se află în sală astăzi. Uh, va și contribui la dezbatere. Vă urez în orice caz tuturor un workshop de succes și plin de informații noi. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Bine, eu ringrazio il collega Wieland e passo parola e presidenza alla collega Lichtenberger che guiderà i lavori del primo panel. Buon lavoro a tutti, grazie. Aș dori să-i dau cuvântul doamnei Lichtenberger. Mulțumesc și mulțumesc, domnule Vilan, pentru cuvintele dumneavoastră. Într-adevăr, cred că open source este un subiect care ar trebui să ne preocupe mai mult decât o face la ora actuală. Văd discuții în diferite domenii care vin și pleacă, văd discuții care uh, se inflamează și apoi se dezumflă. Și um, Văd de asemenea, și acesta a fost motivul pentru care am organizat acest workshop, văd că apar foarte multe uh, probleme juridice, de fapt ar putea apărea foarte multe probleme juridice prin utilizarea acestui tip de software și de aceea pentru mine a fost important să avem un um, workshop pe acest subiect. Care sunt bazele juridice, care este situația juridică, um, care sunt um, elementele care favorizează din punct de vedere juridic acest domeniu și care nu. Știm că în Europa există de multe ori uh, regiuni, autorități care aleg uh, astfel de softuri, unele în mod conștient din motive de siguranță și altele care renunță sau refuză acest lucru. De aceea pentru mine a fost important să ducem o dezbatere uh, referitor la asta în această comisie. Care sunt realitățile juridice și mă bucură faptul că cei responsabili din Parlamentul European sunt aici um, pentru că sunt convinsă că vom afla lucruri interesante. Am să vă prezint vorbitorii primului uh, panel, domnul Moglen, profesor la Columbia Law School, Patrice Emanuel Schmidt, um, un developer de soft și un avocat. În mod evident din Italia, Carlo Piana, care ne va prezenta și dumnealui uh, poziția sa. Eu propun să intrăm imediat în discuție și am să îi dau cuvântul uh, cunoscutului uh, profesor Moglen pentru a ne prezenta intervenția sa. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you very much, uh, Madam Chairman. Mulțumesc, doamna președintă, doamnelor și domnilor deputați, dragi colegi, dragi prieteni. Este o adevărată onoare pentru mine să mă aflu astăzi aici. Încă din 1979 a existat un adevărat consens în economiile dezvoltate și anume că software-ul este uh, supus uh, dreptului de copyright și că această formă de control uh, legal în ceea ce privește funcționarea și distribuirea software-ului pentru computere se face prin copyright. În anii 90, sistemul legal al Statelor Unite a început să aplice și brevete pentru distribuirea și dezvoltarea software-ului. Însă primele aranjamente legale pentru industria software-ului din lumea întreagă, atât uh, cele libere, open source, uh, cât și cele de proprietate s-au dezvoltat în urma copyright-ului. Acesta oferă autorilor de programe drepturi exclusive ca cele pe care li se oferă autorilor de opere literare. În țara mea aceasta înseamnă dreptul să faci uh, copii, să faci opere derivate și să controlezi distribuția inițială a programelor. În alte sisteme legale din comunitatea europeană aceasta ar putea include și utilizarea publică și punerea la dispoziție a software-ului. Problema este că autorii de software au dreptul de a controla exclusiv operele lor și într-o lume a software-ului open source, aceste aranjamente legale sunt utilizate pentru a întoarce în, în ceea ce privește utilizatorii o parte din aceste drepturi. În această masă am să vorbesc despre sistemul cel mai utilizat uh, din aceste licențe de copyright, și anume GPL sistemul uh, public de licență generală. Este versiunea a doua, care a fost făcută în 1991 și versiunea a treia, făcută în 2006-2007. Cele două versiuni ale GPL sunt utilizate la ora actuală pentru a oferi licență și pentru distribuirea de software de valoare comercială de peste 120 de miliarde de dolari american anual servicii și alte forme de IT care sunt uh, uh, utilizate începând de acolo, ajung la o altă sumă importantă. Licențele GPL depășesc licențele Microsoft sau Apple împreună. GPL reprezintă oarecum um, o cantitate asemănătoare cu cea SAP din Uniunea Europeană și este vorba de un sistem de drepturi care sunt întoarse către utilizatori. Autorii GPL-ului au prevăzut un sistem prin care să se ofere patru drepturi fundamentale utilizatorilor. Dreptul de a utiliza software-ul pentru orice uh, scop, fără permisuri suplimentare necesare, dreptul de a studia și înțelege codul sursă al software-ului, astfel încât orice persoană care intră în posesia unui program de computer să înțeleagă cum funcționează, ce face și cum s-ar putea fi cum s-ar putea schimba sau îmbunătăți pentru anumite scopuri și dreptul de a împărtăși versiuni modificate sau nemodificate uh, după bunul plac. Pentru ca aceste drepturi să fie garantate pentru toți utilizatorii, versiunile GPL au o abordare foarte simplă în legătură cu transmiterea acestor programe. Sistemul de licență spune, iată, acesta este software-ul, poți să faci ce vrei cu el, să-l copiezi, să-l modifici, să-l dai cui vrei, singura condiție este să nu le dai mai puține drepturi decât acelea pe care le-ai căpătat de la noi atunci când ai început cu acest program. Deci, cu alte cuvinte, noi reprezentăm o piață comună și poți construi pe această piață comună, poți face ce vrei aici, dar nu încerca să uh, îndepărtezi nimic din drepturile pe care le ai la ora actuală permanent. Această utilizare a dreptului de copyright pentru a împărtăși către alții, pentru a preveni ca nimeni să nu uh, facă ca acel program să devină proprietatea sa privată și îmbunătățirea acelui program spre distribuire mai departe, uh, are uh, o funcție socială și de dezvoltare a infrastructurii de software în lumea întreagă. Androidul, care se bazează pe acest sistem de licențe, este unul dintre cele mai folosite la ora actuală. Pe piața, care înainte era dominată uh, de Microsoft 100%, uh, acum nu mai este dominată de Microsoft deloc. Peste 20% din toate serverele din lumea întreagă au fost folosite cu software uh, open source uh, din fabricație, iar monopolul care exista înainte și uh, care a dus la multe cazuri în fața instanțelor, a dus la o mai mare concurență în ceea ce privește software-ul. Sistemul GPL a ajuns la aceste rezultate pentru că s-a utilizat uh, sistemul de împărțire în comun, de la IBM până la Hewlett-Packard, uh, până la Guvernul Statelor Unite și cele mai mari uh, companii din Asia uh, de Est, toate acestea au utilizat acest sistem pentru că acțiunile comune aduceau beneficii tuturor. Uh, și cercetările puteau fi socializate și nu uh, rămâneau la nivel uh, individual sau izolat. Rezultatul a fost uh, la o creștere spectaculoasă a inovației în lumea întreagă, care a dus la o schimbare nu doar a prețurilor în ceea ce privește tehnologia informației, ci și la o schimbare radicală a structurii acestei piețe. Și Lucrând cu versiunea a doua, încă din 1993, când am uh, început să lucrez cu domnul Salmon, până în secolul 21. În acești peste 16 ani, nu numai că am schimbat rolul material al IT-ului în lume. Bineînțeles, și tehnologia s-a schimbat între timp și a existat o revoluție tehnologică. Iată de ce în 2006 am început să revizuim sistemul de licențe GPL printr-un sistem de consultări publice. Atunci când am început în 2006 acel sistem de consultări publice, sute de companii mari din lumea întreagă, printre care și 30 dintre companiile cu cele mai mari brevete în domeniul TIC, utilizau uh, sistemul GPL pentru propria lor gestiune. Toate marile bănci de investiții din Europa, Japonia și Statele Unite, toate au utilizat software-ul uh, gratuit. Revizuirea sistemului de licențe al GPL a fost de aceea realizată la nivel larg, la nivel internațional, o activitate legislativă care a fost condusă sub coordonarea guvernului și a dus la această nouă legislație anarhistă, să zicem, adică care nu este condusă de guverne. În documentul pe care îl aveți uh, vă prezint un rezumat al acestui proces, uh, principale instrumente și procesul pe care l-am folosit pentru a, a face această revizuire globală în lumea întreagă timp de 16 luni. Am construit o tehnologie pe care Parlamentul European încă n-a construit-o și am oferit un acces public și am um, introdus comentariile publice în sistemul de revizuire. Revizuirea sistemului de licențe GPL prin contribuția publică uh, s-a făcut uh, și uh, printr-o introducere a consultărilor publice realizate la Paris și aceasta a fost singura încercare la începutul secolului 21 de a avea o legislație publică. Acest proces de revizuire care este prezentat în documentul nostru ne arată că am găsit în jur de 2000 de comentarii în lumea întreagă pe această perioadă de 16 luni. Sistemul nostru a cerut părților implicate să uh, găsească locul perfect al acelor comentarii în funcție de documentul utilizat. Deci uh, nu existau aici uh, comentarii de natură politică. Nu, ni se spunea, iată, uh, de aceea sistemul ăsta funcționează pentru mine și iată ce ar trebui să facem. Și puteți vedea rezultatele pe care le-am uh, categorisit în funcție de numărul de răspunsuri primite cu o anumită culoare. Am creat Uh, comisii publice pentru discutarea proiectului existent. Am inclus hacker din lumea întreagă care au avut aceleași drepturi procedurale ca și companii precum Hewlett Packard, IBM și așa mai departe. Am avut uh, o fațetă democratică pentru revizuirea licenței și a dreptului de copyright cele care aveau de-a face cu software-ul din lumea întreagă și care permiteau producția de software care se scurcase atât de bine pe piață față de sistemul software-ului de proprietate. Toate aceste lucruri sunt însă în ziua de astăzi foarte primitive. Sistemul GPL este un exemplu primitiv al felului în care dezvoltarea tehnologică și împărtășirea poate duce la un nivel superior de tehnologie. Acest proces este în curs și nu știm încă unde vom ajunge. Industria noastră se va schimba. Am creat uh, sisteme de inovație și am eliminat uh, poveri pentru uh, companiile care erau legate contractual de software-urile private de plată. Ne-am centrat uh, și pe device-urile de device-urile mobile. Trebuie să le înțelegem, putem să le schimbăm, putem să le îmbunătățim și uh, toate acestea înseamnă că uh, nu se permite nimănui să te spioneze. Iată care este viitorul licențelor de tip uh, GPL și ce dorim să prevenim. Evenimentele recente din lumea întreagă ne-au reamintit uh, de ce uh, calculatoarele nu pot fi de încredere și trebuie utilizate cu grijă, pentru că utilizatorii privați trebuie să înțeleagă acest lucru și trebuie să aibă posibilitatea să modifice aceste programe. Am început activitatea noastră schimbând legea aplicabilă software-ului cu un scop politic foarte clar. Scopul era acela de a susține libertatea. Credința noastră a fost și a rămas aceeași că toate formele de împărtășire și distribuție a cunoașterii sunt sigure din punct de vedere al libertății politice și duc la inovație economică. Nu este o invenție a noastră. Noi considerăm că este de fapt o invenție a lui Galileo. Dreptul de a spune adevărul și de a împărtăși cu alții cunoașterea, fără niciun fel de permisiune, fără un control din partea legii, considerăm că este una dintre cele mai mari realizări ale civilizației. Indiferent de ce facem, ținând cont de activitatea persoanelor care ne-au adus libertatea, în 1789 și noi considerăm că suntem cei care promovează aceste idei a cunoașterii în comune și a îmbunătățirii proprii, care se face prin știință. Noi considerăm că acest lucru nu este periculos și niciun lucru cu care trebuie să fii foarte atent sau vigilent. Toate guvernele își dau seama că fondurile IT cele mai mari din lumea întreagă, inclusiv Microsoftul, nu pot funcționa la ora actuală fără software-ul gratuit. Nu există niciun fel de telecomunicație în partea unei companii energetice, de exemplu, care să funcționeze bine fără aceste uh, software-uri libere. Și pot să spun că este adevărată onoare pentru mine să fiu aici și uh, mă uh, tristează totuși faptul că în 2013 încă trebuie să vorbim despre acest lucru. Pentru că de mult timp s-au făcut aceste schimbări în industrie și efectele pe un teritoriu mic de 31 de milioane de persoane în Carolina, unde s-a utilizat software-ul liber de către administrația publică, se utilizează în școli și s-a utilizat uh, cu scopuri sociale de foarte mult uh, timp, toate acestea au arătat beneficiile sociale care pot fi aduse dacă ne luăm angajamentul serios în această privință. Am sărbătorit acest lucru și credem că formalitățile în ceea ce privește legislația copyright și procedurile Comisiei Europene în acest sistem prin EUPL sunt uh, acum de salutat. Nu știu dacă acest sistem de licențe este neapărat perfect, dar poate și colegii se vor exprima asupra faptului că acest sistem nu este neapărat necesar. Însă structura în sine, documentele cu care noi eh, ne ocupăm, care reprezintă doar o parte mică a afacerii noastre. Principa, principiul nostru n-ar mai trebui să fie sub semnul întrebării, pentru că cunoașterea avansează doar dacă împărțim între noi. Și GPL-ul a arătat că în ceea ce privește software-ul, această împărtășire a cunoașterii produce a progrese tehnologice. Sistemul de proprietate nu o face. GPL-ul este doar un sistem prin care se poate distribui software-ul, dar nu singurul. Noi am dezvoltat alte sisteme de open source software și din motive practice care au de-a face cu natura software-ului și modul, modelului de distribuție, l-am utilizat foarte mult, în special sistemul de licențe. Toate documentele legale pe care le utilizăm în ziua de astăzi se referă la acest sistem de licențe. Principiul libertății, dreptul utilizatorului față de tehnologie, toate acestea sunt importante pentru noi. Ele se află în centrul tehnologiei care este în slujba scopului uman în secolul 21. Și am să închei cu o afirmație. Tehnologia care nu este în slujba omului în secolul 21 este în slujba scopurilor inumane. Vă mulțumesc pentru atenție. Herzlichen Dank. Vă mulțumim foarte mult. Cred că a fost într-adevăr important să fie spuse aceste lucruri în Parlament, să se constate acest lucru. Cât de extins uh, și de mult utilizat există deja, este deja uh, acest model. Pentru, doar pentru că nu este un mare model, nu înseamnă că el nu este uh, prezent. Următorul vorbitor este domnul Schmitz developer și am să-i dau cuvântul. Thank you, Mrs. President. Mulțumesc, doamnă președinte. În câteva cuvinte am să vă prezint licența publică a Uniunii Europene, EUPL. Și am să încep prin a vă, spun, vă spune câte ceva despre motivație și istorie, despre drepturile acordate celor care dețin această licență, despre diferențele acestei licențe față de altele și, la final, unele gânduri despre caracterul unic uh, și interoperabil al acestui mecanism. În primul rând, Uh, în ceea ce privește motivele pentru această uh, licență, uh, ele au apărut deja din 2000. Cred că comisia a fost sedusă de ideile exprimate de către profesorul Moglan referitoare la succesul și atractivitatea softului, care erau cerințele. Comisia dorea să poată distribui softuri prin uh, gratuit, să asigure protecție de, o, de acaparare exclusivă a softurilor. Nu era vorba de a invada lumea soft, uh, softurilor, ci Uh, doar de a evita ca uh, un uh, soft să nu poată fi acaparat de o, o parte terță. S-a dorit să se lucreze în toate limbile Uniunii Europene pentru a elimina obligația de a folosi un traducător autorizat în, în, în litigii verificarea conformității cu dreptul, dreptul uh, european referitor la drepturile de autor, uh, acoperirea comunicării către public, inclusiv uh, distribuția pe internet, clarificarea dreptului aplicabil, abordarea bazată pe studii de caz în ceea ce privește garantarea și, și responsabilitatea, și apoi uh, să fie uh, scurt și nu prea lung. Deci, iată câteva puncte, uh, dar la acestea, ani, 2005-2006, nu s-a reușit găsirea unei licențe uh, utile și mai, cea mai mare problemă a fost cea a limbilor. Deci, practic, discuțiile au început în 2005 cu o consultare publică, un studiu al Universității Namur um, referitor la interoperabilitate și apoi în 2007 licența a fost uh, aprobată de către Colegiul Comisarilor. A fost elaborată în 22 de versiuni lingvistice în 2008 și certificată de către OSI, um, Open Source Initiative, în martie 2009. Lucru foarte important pentru că OSI în ziua de astăzi nu aprobă noi licențe, doar uh, versiuni actualizate ale licențelor. Și asta chiar prea mult. În 2012 s-a făcut un calcul referitor la numărul de proiecte mai mult de 500 de proiecte au fost distribuite, proiecte, nu dosare, pentru că de multe ori un proiect poate intro, uh, include aproximativ 100 de dosare, dar se va face un nou calcul în decembrie pentru a vedea progresele. Noua versiune este analizată, proiectul este um, aborda, este aprobat, însă vor exista unele întârzieri, probabil din cauza traducerilor. Deci, EUPL, cine a scris această licență? Este o muncă colectivă, o operă colectivă. Mai ales profesorul Dusolier de la Universitatea din Namur, alți uh, Uh, colegi, uh, Richard Gore și Philippe Laurent, uh, tot de la Universitatea Namur, și alți colegi din, din Europa, care au contribuit la versiuni, versiunile lor lingvistice respective. EUPL este o licență care, de fapt, este un instrument și nimic mai mult decât asta, nu este un scop în sine Scopul uh, Comisiei Europene, care uh, veghează asupra acestei licențe, nu este de a atrage o piață, este de a oferi un um, instrument pentru distribuția de software-uri. Și ne-am bucura dacă în viitor, de exemplu, fuzionarea licențelor ar fi posibilă și dacă am putea avea o singură licență multilingvă la nivel mondial, ar fi o veste foarte bună. Drepturile oferite, conform articolului 2, nu sunt diferite de uh, licența oferită de către GPL. Aceste drepturi corespund libertății software-urilor generale uh, și a celor 10-11 principii ale definiției uh, sursei deschise. Oricine poate să utilizeze această muncă, să o reproducă, să o comunice publicului, inclusiv prin uh, aplicări și utilizarea acestui soft se pot distribui um, copii și se pot acorda sublicențe. Ce este însă puțin diferit este faptul că licența um, sublinează faptul că este, trebuie să fie lipsită de uh, drepturi de autor, uh, că nu se pot obține uh, drepturi uh, pecuniare pe ea. se pot solicita niște bani pentru, um, a sprijin, pentru a acoperi costul de dezvoltare a unui standard, dar nu se poate obține um, o, util, o, o sumă de bani per utilizare sau per utilizator. Și asta pentru că nu poți controla redistribuția unui soft liber. Deci, ce face ca EUPL să fie diferită față de celelalte tipuri de licență? În primul rând, multilingvismul. Textul are uh, valoare în 22 de limbi, în curând 24. Este făcut în așa fel încât să funcționeze sub uh, achiul comunitar, uh, uh, din punct de vedere al terminologiei și al responsabilității. Garanți, uh, și referirea la tratate este prevăzută. De asemenea, este o garanție referitoare la drepturile de autor de la fiecare uh, furnizor de licență și contribuitor. Deci fiecare poate să-și comunice contribuția. De asemenea, licența se referă în mod clar al, uh, la jurisdicția statelor membre Uh, și Curtea Europeană de Justiție este instanța competentă. Licența este de tip copyleft, însă într-un mod original, care accept, acceptă unele excepții în sensul interoperabilității. Deci este un copyleft variabil. Și există și uh, anumite aspecte etice care sunt luate în considerare. În ceea ce privește jurisdicția, câteva explicații. Se face o, legis- o referire directă la Curtea Europeană de Justiție pentru orice litigiu între instituțiile europene, Comisia, Consiliul, Parlamentul, dar și multe alte agenții um, ale Uniunii Europene. Litigiile Um, între alte părți iar dreptul aplicabil este dreptul statului membru în care cel care oferă licența își are sediul. După ce uh, tratatul de la Lisabona a definit sediul instituției, acest lucru este prevăzut aici. Dacă cel care acordă licența nu are un sediu în interiorul institu- uh, instituției uh, Uniunii Europene, mă scuzați, atunci uh, se, va, se aplică dreptul belgian. În ceea ce privește interoperabilitatea, este unul dintre aspectele cele mai inovative, dar și cel mai discutat, pentru că de multe ori oamenii nu înțeleg. Unii spun că EUPL înseamnă o reacordare a licenței. Deci oricine poate schimba licența. Nu, în, nu, niciodată. Nu poate avea loc o reacordare a licenței pentru un uh, proiect. De fapt, se poate reutiliza o parte din cod într-un alt proiect, dar nu se poate reacorda licență pentru un proiect întreg. Este, în final, un uh, un instrument pentru a reduce impactul proliferării licențelor. Practic, știi că, chiar dacă regreți acest lucru, proliferarea licențelor este un fapt. Există mai mult de 60 de licențe de soft uh, liber, să spunem că 12-15 sunt cele mai utilizate, dar în fiecare zi, în fiecare săptămână, avem noi licențe care sunt utilizate, dar care nu sunt publicate niciodată și care mm, sunt mai mult sau mai puțin conforme cu definiția software-ului uh, liber. Deci acest lucru este un fapt și este important să se mențină libertatea și să se promoveze, dar să se mențină și protecția împotriva acapărării acestor uh, programe, dar uh, Uh, este de asemenea importantă și interoperabilitatea. Pentru EUPL este permis Unele lucruri sunt permise, dar uh, cu condiții stricte. Trebuie să se combine diferite elemente din diferite licențe de origine diferită. Apoi, munca combinată trebuie să fie o muncă derivată, nu pur și simplu o agregare simplă prin care poți uh, exclude orice component prin licența sa primară. 3. Unul dintre componente trebuie să fie obținut printr-un, printr-o licență compatibilă și 4. Ai dreptul să distribui întreaga licență, întregul program, sub aceeași licență compatibilă. Și sub această uh, licență uh, sunt incluse GPL, versiunea 2 și 3, AGPL, OSL, Open Software License, CECIL, aceasta este licența administrației franceze și se pare că Uh, Cecil prevede și uh, interoperabilitatea inversă, apoi EPL și CPL, LGPL și MPL. Toate aceste licențe sunt de tip copyleft. Unele sunt uh, parțial copyleft, în mod moderat copyleft. Nu-mi place ideea de weak copyleft, deci copyleft slab, ci mai degrabă prefer termenul de moderat. Care este situația obișnuită? Proiectul va fi distribuit sub aceeași uh, licență EUPL. Dar ce este proiectul? Nu este numai codul. Cel mai important lucru într-un proiect este comunitatea activă care sprijină acest uh, proiect, oamenii. Apoi avem codul, apoi avem numele proiectului, număr, numele celui care acordă licența, dacă, e foarte important ca cel care acordă licența să fie uh, cineva faimos cunoscut, apoi uh, logo-ul, site-ul, DNS-ul și așa mai departe. Și Apoi uh, există derivatele, așa numitul forking, care trebuie să fie și el licenț uh, pe, deci, pentru care trebuie obținut licență sub EUPL. Dacă se folosește un alt component uh, pentru care s-a folosit o altă lic, uh, licență, GPL, de exemplu, sau altele, apoi există un uh, proiect delta, care este suma elementelor din primul element și acesta poate fi, pentru acesta se poate obține licență sub licența compatibilă și poate exista cazul în care uh, proiectul Delta să fie uh, tatăl sau mama unui proiect Omega. Iar acest uh, proiect Omega, dacă licența pentru Delta a fost EPL, GPL sau MPL, Omega poate fi, poate obține o, poate o altă, un alt tip de licență însă software-ul va uh, fi în continuare acoperit de condițiile delta. Așa funcționează interoperabilitatea. Nu este ceva ce poate deveni viral. Până acum nu avem niciun caz de abuz al acestui sistem. Dacă cineva este sceptic, pot să le spun, dați-mi un exemplu. Pentru că, da, am putea merge în fața Curții Europene de Justiție și să avem un caz uh, care, până la urmă, ar duce la crearea unei bun, uh, bune legi. Dar, până acum, din păcate, nu am avut niciun fel de caz de abuz. Pentru a ajunge la final, câte ceva despre etică. Sunt câteva elemente ce țin de asta în uh, EUPL se, unii cer să se restricționeze utilizarea la uh, să se restricționeze utilizarea uh, pentru uh, scopuri militare, comerț neloial și așa mai departe. Există unele aspecte etice în modul în care Comisia, în calitate de gardian al licențelor, acționează. Comisia a spus că ar putea să uh, publice noi licențe, dar fără a reduce domeniul uh, de aplicare din articolul 2. Dacă ar face acest lucru, practic anumite elemente n-ar mai fi valabile. În același timp, dacă Comisia actualizează lista licențelor uh, compatibile, acestea trebuie să fie licențe uh, care uh, protejează împotriva acaparării exclusive și trebuie să acorde aceleași, drept, aceleași drepturi ca cele din articolul 2. Acestea sunt elementele etice principale în care um, Comisia își restricționează puterea de a, um, de a modifica uh, licențele. Atât am de spus astăzi. Mulțumesc! Herzlichen Dank. Ich glaube... Mulțumesc foarte mult. Cred că a fost foarte multă informație de bază pe care am primit-o. Din păcate, există foarte multe um, percepții diferite referitor la caracterul juridic al întregului uh, sistem și, practic, iată, avem alături de noi un practician. Um, și dumnealui chiar urmează, domnul Carlo Piana, care ne va vorbi despre diferitele sisteme de licență care există în acest uh, domeniu. Vă rog, aveți cuvântul. Intervenție fără microfon din partea vorbitorului. Uh, thank you. Uh, what I was saying is that, uh, fortunately speaking, Vă mulțumesc, eh, din păcate, pentru că intervin după domnul Moglen, deja s-au spus cele mai importante lucruri, așa că voi trage câteva concluzii generale. Există diverse regimuri de acordare a licențelor, dar pentru a le menționa pe toate am avea nevoie de 25 de ore pe care nu le avem la dispoziție, așa că va trebui să mă rezum la cele 15-20 de minute. Mă voi concentra pe un uh, aspect important. Software-ul liber permite împărtășirea și dezvoltarea colectivă a programelor. După cum bine știți, software-ul este foarte complex. O singură companie sau o singură entitate nu poate să facă un program de la cap la coadă. Uh, Așa că este vorba de o creație colectivă. În cadrul software-ului liber, software-ului brevetat, se lucrează pe mai multe niveluri și fiecare dintre cei responsabili au um, anumite, anumite sarcini se negociază condiții și um, diverse contracte și este vorba de foarte mult timp. Unele proiecte din acest motiv pot să dureze chiar șase luni de zile și să fie întârziate foarte mult. În cadrul software-ului, software liber nu se întâmplă acest lucru, deoarece nu există astfel de negocieri în ceea ce privește sau se merge pe dezvoltarea platformelor. Cazul Microsoft acesta a furnizat cu succes o platformă deschisă la capete. Așa că se puteau crea programe care se lucreze foarte bine pe acea platformă, însă erau constrânse de furnizorul respectivei platforme care putea să controleze cea mai mare parte din tehnologia eh, din eh, amonte și din aval. Tehnologia utilizată trebuia să fie astfel certificată. Aceștia aveau um, posibilitatea și încă au posibilitatea de a controla aceste tehnologii. Software-urile brevetate impun de asemenea anumite standarde. Standardele sunt un lucru foarte bun, însă acestea sunt um, prezente în diverse domenii de activitate. Acestea au scopul de a impune tehnologiile brevetate. Brevetele sunt, uh, sunt până, devin până la urmă necesare. Am putea spune, deci, că dacă renunțăm la patentele legate de software, așa cum ar trebui să se întâmple în, uh, în Europa, atunci uh, vom putea să creăm o tehnologie interoperabilă. Însă nu, lucrurile nu se rezumă doar, la, doar aici. Așa cum a spus și profesorul Moglen, software-ul liber le permite oamenilor să își recâștige drepturile. Software-ul brevetat face ca anumite drepturi să fie exclusiviste, dreptul de a folosi sau de a modifica un anumit program prin înlăturarea drepturilor de autor, a copyright-ului, atunci totul va fi liber și toate va fi la dispoziția tuturor. Da și nu. Softwareul liber presupune eliminarea drepturilor um, celui care a dezvoltat acel program și uh, le permite tuturor să îl utilizeze și să îl modifice. acest program programele de mul libere de multe ori sunt uh, modificate și apoi vândute ca programe brevetate. Și există astfel de cazuri concrete. S-a întâmplat în cazul Unix, de exemplu s-au creat versiuni libere, dar incompatibile cu versiunea inițială. Și de aceea s-a transformat mai apoi într-un um, software brevetat. Având um, acest exemplu s-a încercat găsirea de soluții pentru a rezolva problema din punct de vedere juridic, dar și tehnologic. Este vorba de copyleft. Cei care se ocupă cu software-ul brevetate nu văd cu ochi buni copyleft-ul, dar acesta le permite utilizatorilor să se bucure de software-urile libere. Ceea ce este liber rămâne liber până la capăt. Practic la asta se rezumă copyleft-ul. Și există două instrumente diferite. Dacă cineva primește software-ul respectiv, îl modifică și dorește să distribuie acest uh, software, respectivul software trebuie să rămână sub aceeași licență ca și versiunea originală. Acesta este uh, copyleftul puternic. Acest lucru este posibil prin, printr-o anumită obligație, prin asumarea unei anumite obligații dacă se distribuie o versiune binară, atunci trebuie să se distribuie și codul sursă al um, acestui program pentru ca oamenii să poată să îl modifice dacă au nevoie și să remedieze anumite um, greșeli. copyright-ul puternic este inclus în GPL. GPL este o licență aproape ideală. Dar acest lucru nu înseamnă că, că um, GPL-ul este, cea mai, este o licență perfectă. Acesta este, aceasta este utilizată de cei care creează software liber și încearcă să îl vândă drept um, software brevetat. Este vorba de licența dublă. Există companii care folosesc software ca și când ar fi brevetat, însă hotărăsc să îl distribuie și ca software liber deoarece aceste condiții sunt supuse copyleft-ului puternic, există numeroase persoane care sunt pregătite să plătească pentru a transforma pentru a crea derivate brevetate ale software-ului liber. licența dublă nu are legătură numai cu exploatarea ca software brevetat a unor software-uri libere. Există numeroase proiecte care fac obiectul licenței duale. Însă nu putem să știm exact care este regimul, numai doar uitându-ne uitându la licență. pentru a vedea dacă este o exploatare ca software brevetat sau ca software liber, mai există și alte variante. Este vorba și de open core. Este vorba de mai multe companii care împărtășesc o tehnologie unică și care contribuie la crearea unui software Există și companii precum cum Red Hot, care sunt implicate în astfel de proiecte open core. Nu, în aceste cazuri nu se știe câte persoane sunt implicate în crearea acestui software proiectele sunt uh, foarte mari și implică numeroși actori. Linux este un exemplu. A, a început ca un proiect individual și de-a lungul timpului a evoluat și a început să integreze numeroși utilizatori individuali. Uh, și persoane plătite de companii, plătite direct de multe ori de către companii pentru a contribui la aceste programe. Și în cele din urmă chiar și Microsoft a început să contribuie la acest proiect. Unul dintre cele mai de succes proiecte de software liber din lume. Voi ajunge la, o, la concluzia prezentării mele în curând. Ceea ce doresc să spun este că am abordat problema din punctul de vedere al unei persoane care creează un software și care îl distribuie și altora, clienți, utilizatori, cum vreți să le spuneți. Însă aceasta este doar o dimensiune a, a poveștii. Cei care trebuie să luăm în considerare și faptul că cei care creează software-ul îl și folosesc. Sectorul public, de exemplu, acesta în Italia, dar chiar în toată Europa, se ocupă cu crearea de astfel de software-uri. Eu sunt consilier la Agenția Digitală Italiană. Și se știe că administrația publică italiană folosește software-ul pe care tot ea îl creează. Însă, de multe ori se creează software ca este, este finanțat de către administrația publică și apoi este folosit ca software liber. În uh, Italia, ace, aceste software-uri se pot uh, distribui ca software-uri libere. Uh, însă de multe ori sunt păstrate numai pentru administrația publică, ceea ce nu este bine, deoarece se diminuează ă, piața de furnizori. dacă se distribuie ca software liber, desigur, vor fi persoane care vor încerca să facă bani din acesta, însă nu se poate, nu se, oricum nu se poate vinde. În, în acest context ar, ar putea să existe mai multe persoane care să ajute la menținerea acestor, acestor programe. Și furnizorii ar trebui încurajați. În cele din urmă vreau să menționez și subiectul cloud computingului. Nu este numai o chestiune tehnică. Are legătură cu folosirea, dar și cu furnizarea de software. Cine operează acest software? Controlul asupra software-ului îl are o uh, parte terță. dacă îi se dă software-ul unei, ter- software unei terțe părți, există uh, riscul de a uh, ajunge la un, din nou la un software de tip uh, brevetat. și pot să, pot să apară litigii în acest caz, atunci când expiră un contractul, de exemplu, și continuați să-l utilizați. Trebuie ca utilizarea cloudului să fie una sigură și să se facă prin acorduri de utilizare prin dezvoltarea unor tehnologii standard care să le permită utilizatorilor să să beneficieze de interoperabilitate, astfel încât dacă ceva nu merge bine, clientul să își poată lua serverele înapoi. Trebuie să să facem uh, ca lucrurile să progreseze în cazul cloud computingului. Ar mai fi foarte multe lucruri de spus, însă nu mai am foarte mult timp la dispoziție. Sunt dispus să vă răspund la întrebări. Mulțumesc! Ja, herzlichen Dank. Dieser Blick in die konkrete Praxis ist Mulțumesc. Într-adevăr, aceste elemente ale practicii concrete sunt foarte importante pentru toți cei care au de-a face cu această temă. Acum, iată, aveți ocazia să puneți întrebări sau să faceți comentarii din sală, dacă doriți. Poate că Parlamentul dorește să-și spună poziția pe această temă. Mulțumesc, doamna președinte. Trebuie să intervin și eu la sfârșitul acestui um, seminar, deci într-adevăr am multe de spus, dar dacă doriți, pot să mă pronunț încă de pe acum și să vă spun în prealabil câteva elemente. E vorba de un element foarte important pentru noi, pentru DGI Tech, pentru că problema din punct de vedere contractual este cea mai importantă. Și avem și oarecare dificultăți pentru a lua o decizie pentru open source, după cum știți, dar voi reveni la aceasta mai târziu. Câteva chestiuni pe care aș vrea să le prezint. Mi-am notat aici. Au fost uh, trei prezentări minunate și aș vrea să fac acum câteva comentarii. Aș începe cu ultimul vorbitor, avocatul uh, Piana. Ați menționat un lucru care este esențial pentru noi, și anume că nu e adevărat și nu e ușor să spui că totul e gratuit pentru toată lumea. Nu, nu este așa atunci când avem de-a face cu open source, uh, open source care este disponibil, dumneavoastră spuneați că asta nu înseamnă că pentru toată lumea e gratuit. Și de fapt pentru noi, și asta este majoritatea cazurilor, atunci când trebuie să alegem o astfel de sursă deschisă, avem următoarea problemă cu care ne confruntăm. Ce fel de contract trebuie să semnăm, în primul rând, însă mai presus de orice, trebuie să ținem cont de faptul că nu avem libertate absolută în ceea ce privește alegerea uh, celui care ne va oferi asistența pentru instalarea acelui software, pentru că nu întotdeauna este o sursă absolut deschisă. Și deseori trebuie să facem față acestui aspect și anume să alegem acea companie care să ne ajute să um, avem acces la instrumentul pe care l-am ales, la software-ul pe care l-am ales. Domnul profesor Moglen, ați vorbit despre împărtășirea elementelor de tehnologie și de cunoaștere, un alt element important pentru noi și dacă îmi permiteți voi reveni mai târziu și uh, vă voi prezenta experiența noastră în acest domeniu al uh, distribuției cunoașterii și tehnologiei. Domnul profesor Schmitz uh, știe foarte bine despre această problemă pentru că dânsul se afla la ședințele pe care le-am avut unde am definit exact cum putem partaja această uh, cunoștință de care dispune Parlamentul European. Toate acestea sunt elemente la care voi reveni. Doamnă președintă, ceea ce ați spus și dumneavoastră în legătură cu situația de monopol în anumite cazuri. Și aici voi reveni mai târziu, dar aș vrea să fac un comentariu prealabil. Câteodată avem impresia că există o situație de monopol pentru că există un instrument vizibil care este utilizabil imediat de către utilizator. Însă, de fapt, în realitate, aici la Parlament, și voi vorbi despre asta mai târziu, nu este vorba chiar despre o situație de monopol. Iar uh, software-urile uh, private nu sunt uh, o majoritate aici la Parlament, dar impresia imediată este aceasta pentru că vezi că rețeaua utilizată este cea a Microsoft, însă nu este uh, așa și, uh, deci, situația nu este una de monopol. Acestea sunt doar câteva reacții la cald, dar toate acestea le voi demonstra mai târziu, uh, peste vreo jumătate de oră. Președinte, da, eu mă refeream mai degrabă la un posibil conflict cu regulile de achiziții publice atunci când e vorba de software-ul uh, liber. Și aici vreau să revin și la ceilalți vorbitori și la administrație. Vreau să vă întreb dacă v-ați uh, confruntat cu astfel de probleme, pentru că am auzit că ar exista astfel de conflicte în cadrul administrațiilor naționale. Deci există vreun potențial conflictiv atunci când e vorba de achizițiile publice și regulile acestora cu care ne confruntăm practic în toate administrațiile publice? Această întrebare o adresez invitațiilor noștri și dumneavoastră, de asemenea, domnule Vileia. Da, și eu voi face o prezentare mai târziu, tocmai vorbind despre achiziții publice și software de sursă deschisă. Voi vorbi despre îndrumarul care a fost um, elaborat uh, pentru Comisia Europeană în acest sens, atunci când uh, Comisia a creat uh, tipul de licențe EUPL și acest ghid a fost unul foarte extins, susținut de DigiMart și Digi Competition. Și voi dezvolta mai mult această idee mai târziu. Dar regulile de achiziții publice care sunt utilizate pentru a avea acces la open source, toate acestea sunt în conformitate cu directiva pentru achiziții publice mult mai mult decât utilizarea unor software-uri uh, brevetate și voi reveni mai târziu la această idee. Îmi cer, scuze. Se va mai discuta despre asta în al doilea um, în a doua parte a workshopului, dar pe mine ce mă interesa erau aspectele juridice în ceea ce privește modificarea regulilor pentru achiziții. Later, um, da, și eu sunt pe lista vorbitorilor un pic mai târziu, vorbesc din partea orașului Munich și noi avem reguli pentru achiziții publice care să ni se permită accesul la software-ul de tip surse deschisă. Deci decizia noastră și alegerea se face în funcție de noi, din punct de vedere legal, și am organizat și noi un seminar de succes uh, în urmă cu două săptămâni uh, la Munich, tocmai pe această temă a achizițiilor publice. Din păcate, aceasta s-a limitat la situația și practicile din Germania. Sectorul public ar trebui să se obișnuiască cu achizițiile publice în uh, acest domeniu al open source-ului. Da. Aș vrea să mă refer la un lucru pe care l-a menționat domnul Vileia. Deși nu știu dacă am înțeles bine ce a spus atunci când a arătat că dacă faci o achiziție publică de tip open source, ești obligat să uh, utilizezi și serviciile de asistență ale acestuia. Nu, nu este așa, din potrivă. Uh, Singura uh, parte care are permisiunea de a face ceva software-ului, fie uh, integratorii de sistem, fie furnizorul, practic în felul acesta eviți blocajul atunci când e vorba de servicii de uh, asistență. Deci atunci când contractul îți expire, de exemplu, cu un uh, astfel de furnizor de servicii, treci la alt contract. În Italia, de exemplu, avem o regulă prin care e vorba de o regulă oarecum recentă și nu toată lumea o cunoaște foarte bine, dar există o soluție, fie e vorba de o reutilizare a software-ului care a fost făcut pentru administrația publică, fie este un software uh, gratuit și aceasta este valabilă pentru autoritatea de achiziții publice. Deci dacă există o astfel de alternativă, atunci trebuie să le alegi. Nu poți merge spre software-ul brevetat sau spre o altă soluție mixtă care să includă și software-ul brevetat. Deci aceasta a fost o decizie a, constituțională în Italia și se poate face și mă miră faptul că se utilizează o singură entitate pentru achiziții publice, pentru autorizarea vânzătorilor și aceasta practic este contrară dreptului european. E un lucru surprinzător, nu viceversa, cum s-a spus aici. Mulțumesc. Dacă mai aveți comentarii sau întrebări, domnul Stoianov. Mulțumesc, domnule președinte. Din păcate, sunt singurul reprezentant aici la această audiere, dar ceea ce au spus invitații noștri este un lucru foarte interesant. Da, uh, până foarte recent eram cel mai tânăr deputat de aici, uh, din sală. Și pentru că sunt unul dintre deputații tineri, pentru mine software-ul de tip uh, sursă deschisă nu era o chestiune foarte cunoscută, așa că audierea de astăzi a fost una foarte utilă, pentru că s-au spus foarte multe și uh, foarte puține se înțeleg la acest nivel de experți. Înțeleg că toată lumea încearcă să-și susțină cauza, pentru că văd aici că nu e vorba doar de chestiunea drepturilor de autor, ci e vorba de un concept mult mai larg care face ca tehnologia să progreseze. Iată de ce am rămas aici în sală pentru a asculta această dezbatere, pentru că E singurul lucru pe care puteam să-l fac la momentul acesta. Și abia aștept cea de-a doua parte a acestui seminar și voi vorbi la încheierea acestei dezbateri. Mulțumesc! Mulțumesc, Cristian! Yes, Mulțumesc! Doar un comentariu general. Într-adevăr, aveți dreptate. În achizițiile publice și în special în ceea ce privește software-ul de sursă deschisă și liber, Sistemele de securitate națională și sistemul public trebuie să fie foarte sigur că nu există alte alternative dacă există software de sursă deschisă. În sistem, sistemele de securitate și problema de uh, virus. Toate aceste elemente sunt foarte importante, în special pentru autoritățile publice, pentru că există multe documente care sunt uh, magazinate, sunt uh, distribuite pentru sute de ani și, bineînțeles, acest lucru nu se poate face prin sistemele brevetate. Și guvernele companiile sunt în concurență unele cu altele, însă guvernele din statele membre nu intră în această concurență, așa că există oportunități ca atunci când într-o țară se face ceva bun să se preia ca model și în alte state. Am o întrebare generală pe care aș vrea să o lansez aici. Ce se întâmplă cu cloudul? S-a vorbit aici despre dezavantajele înmagazinării de date în cloud. Dar software-ul de tip uh, liber sau deschis uh, în cloud, cum poate fi utilizat? Da, cred că Um, poate la finalul acestei părți uh, puteți să ne prezentați unele idei. Ați văzut că discutăm despre cloud computing, despre potențialul și problemele acestuia. Ar fi foarte interesant pentru noi să avem um, um, o părere din partea dumneavoastră referitor la cloud computing, uh, um, softuri uh, cu sursă deschisă și așa mai departe, care ar putea fi uh, problemele care ar putea să apară. Am să le dau cuvântul vorbitorilor în ordinea în care au intervenit la început. Thank you, uh, Madam President. The, um... Domnul Mogler, mulțumesc, doamna președintă. Arhitectura tehnologică care a dominat lumea întreagă în ultimii 50 uh, de ani s-a caracterizat prin uh, cuvintele server, uh, uh, servere centralizate, computing pe cloud și servere care comunică între diverse aparate și arată oamenilor care este rezultatul procesării. Procesarea datelor pe scară largă în lumea întreagă reprezintă uh, o nouă schimbare față de modelul vechi și a, aceasta se realizează prin sistemul de cloud și aparate mobile. De altfel, există device-uri mobile din ce în ce mai mici care se conectează a, de tip uh, Wi-Fi, uh, microsisteme în care rețeaua este reprezentată de computer, magazinarea se poate face, de exemplu, pe un continent, procesarea se poate face pe alt continent și persoana care are aparatul mobil se află pe un al treilea continent. Este o modalitate foarte puternic de utilizare a resurselor în mod eficient. Poate face economii din punct de vedere al energiei, al tehnologiei, poate crește flexibilitatea și face să fie o soluție mult mai acceptabilă pentru companii mari și mici, pentru utilizatori și să asigure serviciile de tip uh, computer care sunt necesare la un preț foarte rezonabil. Însă dificultățile sunt uh, de asemenea pe măsură. Așa cum spuneam în prezentarea mea, o lege de tip uh, copyright care uh, prezintă obstacole în ceea ce privește distribuirea software-ului, practic împiedică utilizatorii să aibă acces la software. Am făcut o modificare a sistemului GPL și am făcut un nou sistem LGPL pentru a proteja utilizatorii finali atunci când software-ul este folosit pentru a oferi servicii și nu doar pentru a distribui software-ul ca atare. LGPL-ul este o încercare de a asigura libertatea serviciilor pe cloud, dar reprezintă o parte foarte mică din sistemul de licențe um, libere existente la nivel global. Problema magazinării datelor personale pe cloud, deci asta înseamnă practic pe alte computere, cred că este o problemă generală pentru toată lumea. Și asta a devenit o problemă tocmai grație colegului meu, domnul Snowden. Uh, și toată lumea are o viață socială care este prezentă pe Facebook, uh, face consultări pe Google, uh, pe Twitter și, uh, practic, orice guvern are aceste surse la dispoziție și poate cere acces la acele informații personale. Orice persoană din Olanda poate fi regăsită în șase secunde uh, și bănuiesc că pentru Franța poate ar fi nevoie de 6,001 secunde, deci mult mai mult. Pe de altă parte, guvernele ar putea uh, realiza profiluri pentru persoane de un anumit uh, criteriu și aceasta le-ar lua mai puțin de o zi. Persoanele uh, sunt localizate, de exemplu, prin uh, situația telefonelor mobile și acestea spun mult mai multe despre intențiile lor și uh, următoarele lucruri pe care le vor face, mai mult chiar decât pot mărturisi ei. Și cineva poate fi regăsit uh, pe net uh, foarte ușor, mai mult decât uh, poți avea acces într-o relație face-to-face. -face. Și de multe ori uh, se cunoaște activitatea soției chiar mai multe decât o știi tu de acasă. De aceea, menținerea vieții private într-o lume în care magazinarea datelor se face la nivel global, global și guvernul are acces atât de ușor, e o problemă foarte grea. Și din motive pe care le-am arătat deja, software-ul nostru oferă servicii utilizatorilor, iar cloud-ul va fi făcut din software liber. Guvernele pe care le sfătuiesc în lumea întreagă se îndreptă, îndreaptă spre astfel de tehnologii de tip liber, sisteme operaționale care se uh, magnifică practic prin intervenția pe cloud sau prin alte software-uri libere. Deci infrastructura pe care o creăm în ziua de astăzi va fi făcută din software liber și pentru că această infrastructură va fi vizibilă, ea poate fi analizată și înțeleasă. Adoptarea sa ne va permite să eliminăm câteva dintre consecințele de nedorit ale acestor rezultate sociale totuși de dorit. Această schimbare către aparatele mobile și către sistemul cloud era prevăzută de tehnologia TIC. Accesul la soluțiile pentru cloud este din ce în ce mai mare pentru că clienții cer acest lucru. E vorba de o concurență globală care duce la acest proces. Și o, în următorii ani tendința se va accentua și mai tare. Probabil că cea de-a doua mare economie din uh, lume, dominată de un partid care nu are niciun fel de respect uh, față de uh, aceste libertăți, va fi supusă și ea acelorași reguli. Și în 2018 lucrurile se vor schimba foarte mult, indiferent ce politici facem acum aici. De asemenea, s-ar putea să introducem și participanții pe piața europeană să um, intervină și cloudul nu va fi supus uh, regulamentelor naționale și acesta este lucru care ne interesează cel mai mult la ora actuală. Mulțumesc, într-adevăr, o remarcă foarte importantă și aș vrea să vă rog să fiți succinți pentru că va trebui să trecem la cea de-a doua parte a seminarului nostru. Brievement, et en français, si vous le permettez, je suis évidemment tout à fait d'accord avec voi fi foarte concis și voi vorbi în franceză dacă îmi permiteți. Sunt de acord cu profesorul Morgan că software-ul liber um, oferă câteva soluții, cel puțin pentru o parte din problemă. Atunci când um, există acces la cod, acces um, acoperit de GPL sau de PL, transparența este mai mare. Atunci Însă, însă ajungem și la eh, limitele unei anumite licențe, pentru că această licență nu va determina și comportamentul unui furnizor de cloud. Dacă acesta hotărăște să comunice toate datele unui eh, serviciilor secrete, licența nu poate să îl împiedice. Provocarea astăzi este aceea de a utiliza software-ul liber, dar pentru sectorul public european este și aceea de a pune la punct anumite specificații care să îi um, ofere furnizorului de cloud câteva garanții care deocamdată nu se regăsesc în licență. Din acest punct de vedere, există eforturi um, continue la nivel juridic și eu voi fi foarte scurt. Am vorbit puțin despre cloud la sfârșitul prezentării mele. Am considerat că este foarte important de menționat, deoarece asistăm la o schimbare de paradigmă. Suntem martorii unui fenomen um, nemai întâlnit și care nu a fost încă studiat suficient. Sunt de acord cu ceea ce au spus antevorbitorii mei și Cred că au uh, atins toate punctele pe care voiam să le menționez și eu. Vă mulțumesc foarte mult. Aș dori să fac un scurt rezumat referitor la ce mi se pare mesajul cel mai important de reținut din cele spuse și ceea ce va fi important și pentru munca noastră în Comisia Jurii. E bine, în primul rând este vorba de faptul că există un potențial enorm al acestor uh, softuri, uh, potențial care este mult mai puternic utilizat decât uh, este cunoscut de către public. Dar pentru că nu este vorba de o întreprindere care își face publicitate și investește milioane în a-și face publicitate pentru a se ști acest lucru, um, aceste softuri sunt prea puțin percepute și sunt uh, judecate după criterii care în ultimii ani uh, au fost aplicate. Astfel am auzit despre sisteme juridice diferențiate referitor la tot ce ține de drepturile de autor, de copyright. Și acestea pot uh, acorda protecția pe care un developer și-o dorește când participă la un astfel de proiect. Aici este vorba și de o posibilitate de a dezvolta o nouă cultură care să ia în considerare ceea ce cunoaștem de mult timp în istoria artei, literaturii și așa mai departe. Uh, fiecare se bazează pe ceea ce au dezvoltat înaintea lui alții. Și cred că ar trebui să folosim mult mai mult asta, chiar având în vedere noile probleme uh, ce reies prin um, cloud computing și crearea unor rețele din ce în ce mai dense la nivel global. Trebuie să luăm și mai mult în considerare aceste modele, deoarece, și despre asta vom discuta în a doua parte a workshopului nostru, unul uh, dintre aspectele care este des menționat este stabilitatea mai mare față de virus, uh, hacking și alte tipuri de atac în rețea, pentru că este mai complicat să ataci o rețea descentralizată decât uh, un singur punct centralizat. Vă mulțumesc foarte mult, au fost contribuții foarte interesante um, Vom uh, transmite mesajele dumneavoastră și colegilor care nu au putut fi alături de noi pentru că sunt în reuniuni uh, ale altor comisii. Deci vă mulțumesc din nou și îi dau, uh, o rog pe doamna Wikström să preia președinția pentru al doilea panel. Mulțumesc, Eva! Bună ziua tuturor! Este o plăcere pentru mine să vă, vă pot prezenta membrii uh, celui de-al doilea grup de uh, experți uh, pe subiectul aspecte juridice ale softurilor cu sursă deschisă în administrația publică, un domeniu foarte important pentru noi ca legiuitori, dar și pentru autorități publice din întreaga Uniune Europeană. Deci, bun venit! Sper că nu sunteți prea obosiți. Știu că soarele strălucește afară și sper că va mai fi soare și când vom uh, termina discuțiile noastre. Am să încep prin a-i da cuvântul uh, domnului Rishab Ghosh, care ne va vorbi despre liniile directoare dezvoltate la nivelul Uniunii Europene. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați deputați, doamnelor și domnilor. Dragi prieteni, dragi colegi, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră pentru a vă vorbi despre liniile directoare în domeniul achizițiilor publice pentru softuri uh, cu sursă deschisă. Uh, v-a fost trimit un, uh, trimis un document bazat pe liniile directoare. Aceste linii directoare s-au creat și ca parte a observatorului uh, pentru um, softuri cu sursă deschisă și asta oferă atât o um, bază practică pentru administrațiile publice, pentru achiziții, și se dau inclusiv exemple de formulări eh, care pot fi incluse în eh, cerile de ofertă, dar se fac și referiri la reglementarea de achiziții publice în statele membre, la fel ca și exemple din statele membre referitor la cum și de ce este posibil acest tip de achiziție publică. La început aș dori să vă prezint eh, câteva puncte care fac mm, ca acest domeniu să fie relevant pentru nevoile uh, sectorului public. În primul rând, după cum spunea și profesorul Moglan, acest domeniu este import, foarte important pentru economia globală. Mulți uh, actori pe piață utilizează softuri uh, cu sursa deschisă. Și bineînțeles, se pot uh, folosi astfel de softuri um, care n-au nimic de a face cu sectorul public, însă sectorul public are și alte nevoi. Pe lângă faptul că este um, gratuit, că uh, se creează um, locuri de muncă și așa mai departe, prin softurile deschise, sectorul public are anumite criterii pe care trebuie să le urmeze. Trebuie să urmeze reglementările europene în domeniul de achiziții publice și unul dintre criteriile principale este uh, acordarea tratamentului egal tuturor furnizorilor de servicii, oferirea um, celei mai, celui mai bun raport calitate-preț și, pe lângă asta, mai sunt unele principii care sunt importante pentru sectorul privat, iar acestea intră în, în uh, categoria transparență și securitate, interoperabilitate, independență și flexibilitate. După cum s-a vorbit în discuția de astăzi, chiar înainte ca um, grupul nostru să înceapă, transparența și securitatea sunt foarte importante pentru sectorul public. Controlul uh, datelor este foarte important pentru domeniul public. Interoperabilitatea este foarte importantă pentru ambele scopuri, pentru a reține accesul la lucrurile care au fost produse, pentru că, spre deosebire de pergamente pe care le putem citi încă, um, anumite uh, softuri sunt uh, aproape imposibil de citit dacă, de exemplu, le primești în formă binară și uh, datează de acum 10 ani. aceste aspecte au, un, au efecte și asupra domeniului cloud computingului și achizițiilor publice în acest domeniu. Liniile directoare la care mă refer descriu o procedură de achiziție care nu spune neapărat vrem software uh, cu sursă deschisă. Spune mai degrabă, acestea sunt nevoile noastre pentru că suntem acest tip de autoritate acestea sunt uh, nevoile noastre și dorim un software care să respecte aceste cerințe. Și după parcurgerea acestor uh, cerințe, de multe ori reiese că este nevoie de un uh, software open source. În mod similar, faptul că în mod similar, uh, lucrurile se pot desfășura în ceea ce privește uh, cloud-ul. Uh, Poate, poți ai nevoie de interoperabilitate și așa mai departe. Și stabilind aceste criterii se, se solicită anumite servicii din partea furnizorilor, fie ei de software sau de cloud. Aceste utilizații, bineînțeles, totul depinde și de licență Însă, din punctul de vedere al achiziției publice, licența în sine nu este uh, esențială. Licența este importantă pentru domeniul juridic. Dar când se intră în conflict cu un furnizor de soft, asta de multe ori nu este din cauza licenței. Faptul că vânzătorul, furnizorul oferă ceva sub o licență clarifică unele lucruri. Ei bine, în ceea ce privește transparența și securitatea, am vorbit despre asta. Uh, softul open source poate să ofere mai multă transparență și securitate. Dar, ca autoritate publică, poți să spui că dorești ca softul să fie perfect transparent pentru tine în calitate de um, parte care achiziționează. Vrei să știi cum funcționează, deci să ai acces la codul sursă. Uh, vrei să ai posibilitatea să împărtășești codul sursă cu o, o parte terță cu care ai dori să faci acest lucru. Iar uh, softurile cu sursă deschisă um, tind să corespundă mai bine acestui uh, criteriu. Nu trebuie să prevezi o, o uh, ideologie aici, ci pur și simplu să impui o cerință. Reglementările europene referitoare la achizițiile publice sunt foarte clare că trebuie să existe un nivel de plecare egal pentru furnizori, uh, în sensul că nu trebuie să se menționeze anumite companii. De, foarte des se spunea, se spune mai puțin acum, când autoritățile publice au început să achiziționeze software, de multe ori se spunea că ceea ce făceau este inechitabil. S-a întâmplat în cazul orașului München, au existat critici că favorizează pe unii sau pe alții. În directivele, directivele europene referitoare la achizițiile publice este foarte clar că nu este nimic greșit în a favoriza un model de business dacă acesta îți corespunde cerințelor tale dacă dorești să uh, construiești uh, un pod în leasing sau dacă dorești să închiriezi o mașină, poți să faci asta mai degrabă decât să-l cum- să cumperi. Dacă vrei să iei în leasing un pod, va exista o companie care să facă asta. Și când faci această alegere, favorizezi un anumit model și anumite companii care oferă asta. Dacă spui că ai nevoia, cerința să poți inspecta codul sursă a unui software și am nevoia să pot distribui acest software pentru că nu văd de ce nu aș putea să dau altor autorități același soft pentru că au aceleași nevoi, Iată, favorizezi un model. Am văzut cazuri în care o agenție de uh, poliție nu putea să facă migrație către un alt tip de soft, pentru că toate celelalte agenții uh, foloseau un alt tip de soft uh, brevetat. Deci se poate solicita interoperabilitatea ca criteriu. Sunt uh, cerințe funcționale care trebuie specificate și acestea vor duce la licența um, de care vei avea nevoie. Bineînțeles că trebuie să fie luate în considerare și costurile totale de acces la aceste uh, servicii și acestea se numesc exit costs, uh, costuri de ieșire. Când um, faci o licitație publică, spui că ea este valabilă pentru 5 ani. În orice alte cazuri uh, de achiziție publică, după 5 ani poți schimba providerul. În cazul softului, situația devine ciudată pentru că după 5, în 5 ani Um, faci o nouă licitație în care numești furnizorul și este permis acest lucru ca excepție. S-au făcut o serie de uh, studii la care se face referire în nota de briefing și acestea arată că, um, analizându-se 3.000 de um, achiziții publice pentru softuri, peste 15% se refereau la mărci Um, anumite și se concentrau pe uh, companii uh, de top în domeniu. În cazul software-ului, pare să fie destul de normal. Avem o achiziție publică pentru 5 ani, o licitație pentru 5 ani. La finalul acesteia avem o nouă licitație și apoi și o acordăm uh, furnizorului softului dinainte. Sunt citate din proceduri de licitație negociate oferăm, licit, oferim licitația acestora pentru că au dreptul de proprietate intelectuală asupra softului, asupra softului de care noi avem nevoie. Deci, practic, ă, este ca și când ă, ai face o licitație pentru ă, mașini Fiat și să spui că numai mașinile Fiat pot să parcheze în parcarea ta nu ar fi acceptabil și același lucru nu ar trebui să fie acceptabil în domeniul softului. Deci, practic, uh, legislația Uniunii Europene uh, referitoare la achizițiile publice poate fi folosită pentru a um, solicita, practic, softuri um, open source, um, impunând criterii funcționale. Și asta fără să fie nevoie de um, fără să fie nevoie de politici la nivel național sau de legi speciale. Practic nu este nevoie și s-a văzut acest lucru în diferite state membre și cred că vom mai auzi o poveste referitoare la asta și astăzi. Well, personally, I do look forward to... Personal, eu nu aștept cu nerăbdare să ascult, să ascult uh, pe următorul vorbitor care ne va prezenta câteva cazuri uh, naționale. Aș dori să-i dau cuvântul lui Philippe Laurent de la Universitatea Namur, care ne va prezenta aceste uh, povești cu sursă deschisă. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc Comisiei Juridice pentru că m-a invitat să fac cercetare asupra acestor exemple naționale și regionale și pentru ocazia pe care mi-a dat-o de a participa la acest um, atelier. Uh, Parlamentul a cerut de asemenea o prezentare asupra unor experiențe locale și regionale. A fost o provocare deoarece există numeroase experiențe la nivel local și regional. Prima etapă a fost aceea de a alege câteva exemple reprezentative. În cele din urmă am rămas la șase cazuri care, desigur, nu sunt exhaustive, dar le-am ales pentru a încerca să ilustrez câteva tendințe și câteva abordări. Eu consider că punctul de plecare a fost o directivă europeană, directiva cu privire la piețele publice. Aceasta oferă un cadru general, un principiu general care ar trebui să fie respectat la fiecare nivel. Printre aceste principii se numără faptul că atunci când se organizează o licitație, alegerea nu ar trebui să fie discriminatorie, și atunci când se stabilesc anumite specificații tehnice, nu ar trebui să conțină obstacole nejustificate în fața ofertanților. Există numeroase practici discriminatorii momentan. Există însă și administrații locale, naționale și regionale care au fost foarte conștiente de avantajele software-urilor libere și care și-au pus problema să utilizeze aceste software-uri libere și să le promoveze. Cum să facem însă să împiedicăm discriminarea și să creăm condiții egale pentru toată lumea? Cum să promovăm software-ul liber în fața uh, software-urilor brevetate? Am exemple din Italia, din Spania, din Marea Britanie, Belgia, Franța și Olanda. Au fost foarte multe informații de procesat, uh, am uh, încercat să compar diversele abordări vă, vă reamintesc că există foarte multe informații și uh, voi încerca să, să mă refer la hârtia de informare pe care am transmis-o Parlamentului pentru a um, vă da cât de multe detalii pot despre aceste cazuri. Le voi lua în ordine cronologică. Mi se pare interesant să încep cu Olanda, unde avem inițiativa NOIV, un plan de acțiune pe timp de patru ani, între 2007 și 2011. Aceasta a fost o inițiativă foarte interesantă și foarte ambițioasă. O inițiativă desfășurată de sus în jos, în cadrul căreia Guvernul Central a luat inițiativa de a lansa un program pentru favorizarea utilizării software-urilor libere pe piața publică. S-au luat numeroase măsuri și s-a creat un birou dedicat complet acestei inițiative. Acesta a publicat numeroase ghiduri, s-au publicat numeroase documente pentru a ajuta administrațiile să facă alegerile potrivite, astfel încât să favorizeze software-ul cu sursă deschisă bugetul inițial de 5,5 milioane de euro a fost depășit însă cu mult, dar eu cred că a fost o inițiativă foarte interesantă din multe puncte de vedere. S-au publicat numeroase documente interesante, în special cu privire la criteriile de atribuire a contractelor publice. S-a încercat favorizarea software-urilor libere. Din păcate, însă, rezultatele ne arată că chiar dacă nu a fost un eșec, această inițiativă nu a avut rezultatele scontate. Cel puțin, conform domnului Paps, un expert în software-ul liber care a lucrat și el în cadrul proiectului. Acesta ne-a spus că în urma unui studiu făcut în 2010, atunci când proiectul era deja uh, în plină amploare, ni s-a spus că jumătate din oferte au fost uh, contracte au fost acordate celor care utilizau um, software-ul liber. Doar 15 din 80 de cazuri au luat în considerare software-ul liber ca și criteriu determinant pentru acordarea contractului. Totuși, eu cred că această inițiativă a avut și efecte pozitive. A fost una foarte complexă, desfășurată um, de sus în jos și cu rezultate bune. Acum putem trece la cazul Italiei avem uh, experți din Italia aici, nu vreau să dau uh, detalii care, care nu sunt adevărate, însă mă voi concentra pe proiectul din regiunea Piemont, desfășurat în 2009. Regiunea a hotărât să adopte atunci o lege locală care să impună atunci când este posibil sau atunci când nu există motive care ar putea să împiedice acest lucru, adoptarea software-urilor libere. Este interesant că această decizie locală a fost contestată în fața Curții Constituționale. A existat o decizie din partea Curții Constituționale chiar. Aici uh, intervine din nou interacțiunea între drepturile de autor uh, pe piața publică și concurența. Această decizie cuprindea două dimensiuni și anume faptul că o instituție locală și-a permis să adopte o lege care interfera cu drepturile de autor și, pe de altă parte, mai cuprindea și o componentă legată de concurență. O parte din această lege a fost declarată neconstituțională. Însă partea principală și uh, substanțială, și anume cea care avea legătură cu uh, favorizarea software-urilor libere, a fost uh, validată de Curtea Constituțională Italiană spunându-se că atunci când se favorizează un software liber, nu se favorizează o companie specifică, ci uh, pur și simplu sunt aleși termenii contractuali care, um, care convin mai bine toți ofertanții au fost supuși acelorași uh, reguli, iar um, criteriile de, de selecție încurajau concurența la nivel național, în Italia s-a adoptat mai mult sau mai puțin aceeași legislație care impunea utilizarea software-urilor libere. Dacă acest lucru nu era posibil, administrația trebuia să, să justifice decizia. Să trecem acum la Spania și acolo a existat o inițiativă națională pe mai multe niveluri și apoi um, o lege nu este vorba de o inițiativă care s-a materializat într-o politică guvernamentală, ci de o lege. Această lege autorizează administrațiile să utilizeze în comun software-urile. Legea prevede condițiile în care se pot împărtăși aceste, software, uri Modelul de referință în acest caz este EUPL. În Marea Britanie este vorba de o inițiativă recentă, ICT Strategy. Aceasta încearcă să favorizeze open source și așa numitele standarde deschise. Trebuie să constatăm însă că standardele deschise uh, nu înregistrează un, un uh, progres foarte, foarte bun și că acestea au uh, consecințe negative asupra adoptării softurilor cu sursă deschisă. O inițiativă de care sunt mândru, nu numai pentru că sunt belgian, o inițiativă care s-a desfășurat de jos în sus, și anume Imio. Aceasta este o inițiativă creată prin asocierea mai multor orașe pe baza unui proiect numit un, un proiect comun, deschis, care prevedea utilizarea în comun a softurilor de către mai multe, uh, mai multe comune. Așa, așa că majoritatea comunelor valone au adoptat acest sistem și au pus în comun programele de gestiune și de administrare la nivel de comună. Datorită această inițiativă a venit, de fapt, din partea tuturor administrațiilor locale ele s-au asociat pentru a putea să pună în aplicare acest proiect. Să vedem ce se întâmplă acum în Franța. În Franța a existat o inițiativă politică din partea primului ministru care le-a cerut tuturor miniștri, miniștrilor și tuturor ministerelor să um, favorizeze adoptarea software-urilor cu sursă deschisă. Aceasta încă mai are un drum lung de făcut până la punerea în aplicare. Iată o scurtă prezentare a celor șase inițiative. Pentru mai multe detalii puteți consulta documentul pentru Parlament. Aș vrea să mai fac câteva observații. Aceste inițiative au rolul de a atrage atenția asupra existenței softwarelor cu sursă deschisă, de a reduce discriminarea, ba chiar de a favoriza aceste tipuri de software și de a concentra atenția publicului asupra următorului aspect. Domnul Paps a identificat în teza sa de doctorat faza de persoasiune. Și cred că acest lucru a lipsit în, în inițiativa olandeză. Mai multe găsiți în documentul pentru Parlament. Thank you very much. This is exactly what I Vă mulțumesc foarte mult. Așa m-am gândit și eu, dacă nu poți să-i convingi pe factorii decizionali, atunci um, ai pierdut de la bun început. Foarte bine, mulțumesc. Să trecem acum la următorul vorbitor care ne va povesti despre proiectul Linux. Jutta Kreis din München. Mulțumesc! Este o onoare pentru mine să fiu aici și să vă prezint uh, succesul Linux. Linux cu M de la Munich. Un proiect de succes uh, al orașului Munich um, și care este deschis uh, acum multor clienți um, din orașul nostru. A, din câte am înțeles, am fost invitat aici pentru a răspunde în principal la trei proiecte, de, la trei întrebări. De ce am început acest proiect? Care au fost promotorii noștri și care au fost factorii de succes? În plus, am să răspund și la alte întrebări care nu mi-au fost adresate direct, și anume ce lecții am învățat, pe care le putem um, arăta altor instituții și organizații, și două cerințe pe care le am pentru această audiență. Cred că Parlamentul European poate ajuta foarte mult uh, pentru ca organizațiile publice să nu aibă rețineri în a trece spre sistemul open source. În primul rând, de ce am făcut această mișcare? În 2001 uh, uh, ne-am parvenit o scrisoare formală la primărie și primarul nostru a recunoscut faptul că compania anunța susținerea din partea uh, clientului nostru pentru întreg orașul uh, Munich. Compania respectivă ne-a cerut, a cerut primarului să utilizeze următorul sistem operațional care urma să se schimbe. La momentul acela, foarte mulți oameni politici au recunoscut pentru prima oară faptul că nu exista nicio altă opțiune, că ne aflam într-o situație de impas și acesta era un concept important. Libertatea de a alege și sustenabilitatea erau importante în domeniul software-ului și asta ne aducea, bineînțeles, la software-ul liber. Acesta a fost uh, principalul uh, promotor uh, care a fost reprezentat de politicieni și dacă auziți despre alte proiecte care nu au avut așa de mare succes ca noi, de cele mai multe ori e vorba de lipsa de susținere din partea politicienilor și, de asemenea, susținerea comunității a fost și ea de folos. Obiectivele noastre a fost acelea de a standardiza un sistem Linux pentru clienți. A trebuit să uh, mutăm 12.000 de clienți cu obiective foarte mari și am avut 15.000 uh, care au migrat și au utilizat uh, Linux. A trebuit de asemenea să găsim soluții independente din punct de vedere al vânzătorului și voi reveni la aceasta mai târziu și a trebuit să facem o migrație și a software-ului pentru institutele specializate pentru a găsi soluțiile cele mai bune. A trebuit să consolidăm software-ul pe care îl utilizam și să standardizăm sistemul de management al acestor clienți. La momentul acela nici nu se punea această problemă. De ce ne-a fost atât de greu? Pentru că pentru cei 35.000 de lucrători cu peste 15.000 de stații de lucru, cu peste 50 de locuri de muncă, am avut nevoie de institute independente cu departamente IT independente care să lucreze. Așa că orice problemă pe care o aveam cu una din cele două companii IT ne întâlneam uh, în biroul primarului pentru a rezolva această problemă și iată am ajuns la o structură complet nouă în ceea ce privește IT-ul. Problemele cele mai mari au fost uh, cele de descentralizare, inclusiv managementul de software în general, regulile în ceea ce privește IT-ul și, de asemenea, problema organizării. Am să vin acum și la uh, un alt mare uh, inhibitor și anume ce ne-a cerut comisia, pentru că comisia ne-a cerut să utilizăm documente de software brevetat pe care nu le utilizăm deloc. Și persoanele care au o interacțiune directă cu departamente din Uniunea Europeană utilizează uh, Microsoft uh, Office uh, sau alte programe care nu sunt uh, foarte costisitoare. Așa că am o cerință și anume să acceptați documente și formate de documente deschise pentru schimbul de informații cu Comisia Europeană. Avem nevoie de această schimbare. Încă un element. Am senzația că dumneavoastră uh, credeți în standarde și am lucrat pentru câțiva ani în domeniul standardizării documentelor și știu că acest lucru nu este adevărat. Utilizarea standardelor este necesară câteodată, dar nu este suficientă. Și pentru că cred că este foarte important, am să dau trei exemple. Să luăm un caz foarte simplu, de exemplu utilizarea cablului care um, conectează uh, device-ul mobil pe care îl ai până la priză. Definirea standardului este necesară pentru așa ceva. După aceea ai nevoie de o bază de date, nu știu dacă v-ați gândit uh, la o migrație de la bază de date IBM la cea de tip Oracle, pentru o astfel de migrație e nevoie de un standard foarte clar, dar acest lucru nu este suficient. Și un ultim lucru este să ne gândim la faptul că chiar dacă există un standard, acest lucru poate nu e necesar și oricum nu este suficient. Ultima cerință pe care vreau să vă prezint este că trebuie să depășim acest blocaj al standardelor și bineînțeles, aceasta nu este o parte a notelor uh, de prezentare pe care le-am pregătit eu, dar este un mesaj foarte important pe care vreau să-l transmit aici. În ceea ce privește lecțiile învățate, dacă vă gândiți la surse libere și aveți un proiect atât de mare precum cel pe care l-am avut eu și noi la Munich, a fost în primul rând aceea de a asigura migrația a, uh, pentru birouri, pentru această pentru ca acesta să se elibereze de sistemul de operare al Microsoft Office și după aceea să fie înlocuit acest sistem cu sistemul nou Linux pentru toți clienții noștri. Aș vrea să vă spun din punct de vedere al calendarului ce am făcut de-a lungul anilor, pentru că am început proiectul în, din 2000. În 2003 am demarat propriu-zis proiectul, am avut cea de-a 10 -a aniversare și am auzit uh, ce înseamnă să avem și proiecte care nu au succes, nu s-a întâmplat în cazul nostru. Deci uh, pot să vă spun cum uh, ne-am descurcat cu clienții în ultimii ani. Până la urmă am reușit și acum avem peste 14.000 de clienți și uh, ne gândim să trecem acum la etapa finală. Nu mai este un proiect, ci este pur și simplu o activitate uh, centralizată în ceea ce privește IT-ul uh, pe care îl utilizăm. Acum uh, slide-ul referitor la lecțiile învățate. O primă lecție învățată este că întâi trebuie să consolidezi, să treci de la un IT descentralizat la unul centralizat, să faci migrația necesară și, în al doilea rând, să standardizezi, să-ți consolidezi propriul departament de IT și să standardizezi în continuare și pentru alții, chiar dacă e dificil acest lucru. De exemplu, cu Comisia Europeană ne este foarte greu și să ai grijă de toate elementele de interdependență. Pentru că un promotor foarte bun ar avea, de exemplu, anumite interese politice. Din ceea ce știu eu și de câțiva ani încerc să fac acest lucru, să ajung la un echilibru bun între o achiziție publică bună și competențe la nivel intern, astfel încât oamenii dinăuntru să uh, ia această decizie, să se îndrepte spre open source, și să aleagă um, furnizorul de servicii externe potrivit. Cred că am reușit să uh, asigurăm independența față de uh, furnizorii de servicii și am prezentat uh, principalele elemente ale acestui proiect. Bineînțeles, trebuie să vă asigurați întotdeauna susținere politică, după cum spuneam și la început. Sper să vă fi oferit uh, răspunsul în legătură cu uh, de ce s-a inițiat acest proiect, cine l-a promovat cel mai tare și lecțiile învățate. Aș vrea în încheiere să prezint uh, o ultimă rugăminte. În primul rând să acceptați formatul de document deschis la Comisia Europeană și să mergeți uh, înspre standardizare și spre open source dacă doriți să asigurați independența față de furnizorii de software-uri uh, brevetate. Și acum sunt la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Nu vreau să mă laud prea tare, dar pot să vă spun că sunt foarte mândră de ce uh, a făcut uh, fiul unei colege uh, de ale mele, Linus Turvald. Este băiatul unui liberal din Finlanda care a reușit să ajungă atât de departe. Acum trecem mai departe și vi-l prezint pe Giancarlo Vilela directorul general de la DG ITEC, care ne va prezenta experiența Parlamentului European în ceea ce privește software-ul de sursă deschisă și liber. Vă rog. Uh, Vă mulțumesc, doamnă președinte, așa cum am putut spune și în prima parte a acestui seminar. Din punctul nostru de vedere, uh, Ceea ce uh, s-a spus uh, și concluziile acestei analize sunt absolut fundamentale. Trebuie să luăm în calcul două niveluri, nivelul politic și nivelul administrativ. Eu sunt um, de partea nivelului administrativ. Parlamentul are un rol politic foarte important în acest domeniu. Cred că ceea ce voi spune va fi util pentru colegii din uh, grupul de experți, dar și pentru restul audienței. Și anume, ar trebui să știm că guvernanța TIC în cadrul Parlamentului nu ține numai de directorul general al INTEC. Este o guvernanță complexă care cuprinde și vicepreședintele, și anume domnul Viland, care a deschis acest atelier. Apoi există un grup de coordonare din care face parte doamna Lichtenberg, care este un membru foarte important. Și apoi o a treia entitate, un grup de lucru. Acest grup de lucru este cuprins din, de, cuprinde trei vicepreședinți și un chestor. Ideea este că administrarea, guvernanța TIC în, în cadrul Parlamentului are două componente, una politică și una administrativă. S-a vorbit, domnul Laurent a menționat um, cele două metode de sus în jos și de jos în sus. Ceea ce vreau să spun este că în cadrul Parlamentului orientarea acestei guvernanțe este în favoarea utilizării software-urilor cu sursă deschisă. și administrația este în favoarea acestor tipuri de software-uri. Așa că această întâlnire ne-a permis să facem câțiva pași înainte. Am făcut câteva realizări până acum și în acestea putem să regăsim câteva din lucrurile exprimate de colegii din grupul de experți. Rolul meu astăzi este acela de a descrie puțin situația reală. Ce se întâmplă deci în practică? Parlamentul are o experiență foarte vastă în ceea ce privește software-urile, cu sursă deschisă și în mai multe domenii. După părerea mea, cel mai important domeniu este cel al um, instrumentelor de dezvoltare, al tehnologiilor de dezvoltare. Majoritatea dintre aceste programe pe care le folosim pentru dezvoltare sunt programe de, cu sursă deschisă. Un alt domeniu important și deputații, colegii din Parlament știu acest lucru, este cel al gestionării conținutului site-urilor web. Parlamentul are o rețea internă destul de mare care se bazează 100% pe un software cu sursă deschisă. Și ultimul domeniu pe care doresc să-l menționez și care nu este mai puțin important decât celelalte este cel al web streamingului. Tot ceea ce se transmite în web streaming se bazează pe un software cu sursă deschisă. Deci, este vorba de o mare diversitate de domenii bazate pe astfel de software-uri. Cum alegem aceste software-uri în cadrul Parlamentului. Ceea ce trebuie să fie foarte clar e faptul că impunem aceleași criterii de selecție, fie că este vorba de software-uri comerciale, fie că este vorba de software-uri de tip uh, open source, software-uri cu sursă deschisă. Este clar că toate specificațiile tehnice sunt aceleași. Dar și verificarea conformității este aceeași. Această evaluare a conformității implică cel puțin patru aspecte. Când se alege un software, acesta trebuie să respecte standardele Parlamentului. În al doilea rând, acesta trebuie să corespundă nivelului nostru de securitate din cadrul Parlamentului. În al treilea rând, acesta trebuie să fie garant, durat, pe o durată de viață foarte lungă. Și în al, în al patrulea rând, există câteva exigențe de ordin funcțional. Este vorba de specificațiile tehnice pe care le-am menționat deja. Pe baza acestor patru elemente de verificare a conformității, Parlamentul European, prin intermediul unor indicații foarte clare din partea guvernanței, favorizează software-urile cu sursă deschisă, însă acest, le impunem uh, aceleași condiții. care au fost rezultatele acestei metode de selecție? Am aici un document pe care doamna Lichtenberg îl cunoaște, deoarece am făcut deja uh, prezentarea coordonării reprezentanților grupurilor politice. Acest uh, document ne arată foarte clar că Parlamentul European favorizează software-urile cu sursă deschisă. Spuneam mai devreme că uneori avem impresia că nu este așa, deoarece folosim foarte des Windows-ul și că acest program este dominant. Este adevărat că Windows-ul are un rol foarte important. da, și, și lucrăm cu el în fiecare zi, însă nu reprezintă proporția majoritară din programele pe care le folosim noi. Acestea fiind spuse, nu, pute, nu excludem posibilitatea de a face progrese și mai mari în acest domeniu, însă există anumite constrângeri. Printre acestea se număr uh, faptul că toate instituțiile sunt orientate către alegeri interinstituționale. Deci, instituțiile își aleg uh, programele pe care le, le vor folosesc în comun. Comisia Europeană însă este responsabilul principal cu gestionarea contractelor. De câteva luni însă președintele, preș, Parlamentul a preluat președinția Comitetului pentru Informatică, chiar eu sunt președintele acestui comitet și sper că vom putea avea un cuvânt de spus în acest domeniu. Noi suntem tot timpul la curent cu ceea ce se întâmplă pe piață, inclusiv cu ceea ce se întâmplă cu software-urile cu sursă deschisă. Și um, recent chiar am înlocuit câteva um, software-uri brevetate cu software-uri cu sursă deschisă. Cred că nu este cazul acum să, să le menționez pe toate. Înainte de a încheia, aș mai vrea să, să vă mai spun că deputații au la dispoziție un sistem care le permite calculatoarelor pe care le folosesc, laptopurilor, de fapt, să instaleze aplicații, diverse aplicații în mod liber și independent. S-a creat, deci, un mediu care permite alegerile individuale. Toate acestea ar trebui adăugate la tot ceea ce am spus până acum cu privire la alegerea software-urilor cu sursă deschisă. Și cea mai recentă experiență importantă a Parlamentului în acest domeniu este IT 4AM. Noi am dezvoltat, nu am cumpărat, un software care este foarte util. Foarte util în special activității deputaților. Iar cifrele ne arată acest lucru. Până luna trecută, 290 de 290.000 de amendamente au fost trimise cu, prin intermediul acestui program. Este, Parlamentul a făcut astfel ceva foarte important. A pus la dispoziția membrilor săi un instrument care a fost dezvoltat în cadrul său și l-a pus la dispoziția publică sub forma unui software cu sursă deschisă. Domnul Schmitz a fost, cel care, a fost printre cei care ne-au ajutat să orientăm așa cum trebuie acest exercițiu. Și ni se, ni se cere acest, acest program de către foarte multă, foarte multă lume. Așa că Parlamentul oferă acum un software cu sursă deschisă pe piață, iar acest software corespunde tuturor criteriilor EUPL. Mai mult de atât, am creat deja și parteneriate cu comunitățile, cu comunitățile care se ocupă de dezvoltarea de software-uri cu sursă deschisă. Există, deci, domenii în care Parlamentul permite contribuții, contribuțiile externe. Așa că dacă dumneavoastră doriți acceptarea documentelor în format de open source, noi lucrăm deja în XML împreună cu uh, Națiunile Unite. Am lansat deja la nivel instituțional ideea că aceasta este metoda care ar trebui adoptată pentru redactarea documentelor nu este numai un element care permite o bună funcționare a administrării, dar este și un instrument care permite mai multă transparență. Parlamentul și poate și celelalte instituții Datorită XML-ului standardizat împreună cu Națiunile Unite, vor putea face ca documentele să fie accesibile tuturor, nu num la, în întregii lume, nu numai um, cetățenilor europeni. În calitate de director al ITEC, eu mă bucur foarte mult să văd că toate solicitările făcute de către colegii din grupul de experți sunt cuprinse în, cea, în munca noastră de până acum și ba chiar, ba chiar am înregistrat și progrese în acest sens. Mă bucur să văd că lucrăm și în ceea ce privește articolele, aspectele contractuale, care sunt destul de complexe. Când am intervenit uh, prima dată, probabil că nu m-am uh, făcut foarte bine înțeles. Ceea ce voiam să spun, de fapt, e, sunt următoarele. Noi aplicăm toate regulile necesare în domeniul financiar. Și astfel ar trebui ca piața să fie foarte deschisă. Însă, nu tot timpul dispunem de, al, de foarte multe opțiuni. Aceasta este ideea pe care voiam să o exprim deja de când am intervenit prima dată. Acestea sunt problemele care ar trebui să fie rezolvate pentru a putea progresa mai mult în această direcție. Sper că am acoperit toate punctele esențiale. Vă mulțumesc pentru invitație. Je vous remercie, monsieur Villela. Vă mulțumesc, domnule Vilela. Acum a sosit momentul pentru discuții. Am problem with am înțeles și din uh, discuțiile antecedente că problemele uh, rămân cu um, formatul uh, Open Document, ODF. Dar dacă aveți întrebări, um, acum este momentul. Mai avem numai 5 minute, deci am să vă rog să fiți foarte succinți. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc. Am să vorbesc franceza pentru că este limba mea maternă. Am trei întrebări, însă înainte de aceasta vreau să mulțumesc tuturor invitațiilor care au fost absolut uh, remarcabili. O primă întrebare pentru domnul Vilelea. De cât timp credeți că va fi nevoie pentru ca Parlamentul European să răspundă cererii formulate de doamna Creis pentru a putea lucra doar cu documente și cu standarde deschise, uh, cu format uh, birotic, și să se ajungă la același nivel de succes uh, ca cel al proiectului de la Munich și să trecem către software-uri uh, uh, libere. O a doua întrebare. Aș vrea să știu în ziua de astăzi care este proporția în bugetul IT care este dedicat instrumentelor uh, brevetate, licențe și de mantenanță față de bugetul pentru produse din domeniul software-ului liber. Mulțumesc! Mulțumesc și eu. Dacă ați putea să vă prezentați, da, bineînțeles, cu plăcere. Mă numesc uh, Nicola Petio. Sunt uh, una dintre persoanele foarte active din conferința uh, mondiale a susținerii libere de la Universitatea Liberă de la Bruxelles și sunt doctor în fizică și profesor de informatică în același timp. Da, o a doua întrebare este pentru dumneavoastră, dumneavoastră cu tricoul galben. Um, I'm uh, free soft. Mulțumesc, François Robel. A free operating system called Haiku. Uh, particip la un sistem uh, cu sursă liberă numit Haiku. Aș dori să mă refer la un lucru care mă privește în calitate de consumator, dar și în calitate de furnizor Uh, și care se referă și la achizițiile publice. Există mai multe amenințări la adresa softurilor libere, iar dumneavoastră, în calitate de uh, membri ai Parlamentului European, aveți o responsabilitate să legiferați în acest sens. Un aspect este așa numitul bundle sale sau tight sale. Și se referă la faptul la um, softul Microsoft uh, vândut împreună cu, um, cu calculatoarele personale. Um, de multe ori, um, uh, sau de cele mai multe ori, uh, Windows este vândut împreună cu calculatorul și driverele furnizate sunt compatibile numai cu Windows. Ceea ce înseamnă că atunci când elaborezi un driver, când uh, scrii codul pentru un driver, uh, nu putem să ne asigurăm că este conform specificațiile. Uh, pentru că nu, nu avem acces la specificații, la codul sursă. Și deci când scriem un astfel de driver, nu putem garanta că acesta nu va dăuna hardware-ului și oamenii uh, Poate că au văzut cazuri în care driverele noastre nu au funcționat, au văzut alte cazuri în care driverele Windows au funcționat și au spus, bun, folosesc uh, Microsoft. Deci este vorba și de specificații. Da, într-adevăr, întrebări destul de dificile. Iată, o a treia, a patra, a cincea întrebare. Oare ce mă fac? Spune doamna președinte, mai avem numai două minute. Pot să vă dau 30 de secunde fiecăruia dintre dumneavoastră? Mulțumesc, François Peregrini, profesor de informatică la Universitatea de la Bordeaux. În lista acelor amenințări în lumea software-ului liber s-a vorbit despre chestiunea drepturilor de autor care a fost rezolvată, de asemenea achizițiile publice, toți invitații au vorbit foarte clar de aceste teme, însă există două chestiuni care țin de competența acestui Parlament și aceasta uh, mă face ca cu această ocazie să cer ajutorul Parlamentului European. Chestiunea interoperabilității a fost deja pusă și cred că este de competența Parlamentului să propună și știu că prin uh, procesul de codecizie nu se pune problema în așa fel, dar ar trebui să se ceară o directivă asupra interoperabilității, astfel încât în cadrul uh, vânzărilor de tip asociat, de exemplu în cazul Apple, în care te obligă să te duci pe un singur site al acelui vânzător pentru a cumpăra aplicațiile respective, deci acest lucru n-ar trebui să mai fie permis și cetățeanul de rând n-ar mai trebui să treacă prin acest proces complicat pentru a avea drepturile de bază. Deci în ceea ce privește software-urile ar fi bună o directivă cadru în ceea ce privește interoperabilitatea pentru a rezolva o serie de cazuri conflictuale. O altă întrebare este cea a brevetelor pentru software-uri. Domnul Moglen a vorbit oarecum despre această chestiune și există multe date economice care arată că sistemul de brevete a fost extins în mod uh, abuziv și abuzează din punct de vedere al drepturilor și este ineficient din punct de vedere economic, iar la Parlament această chestiune n-a fost încă uh, tranșată. În uh, prevederile asupra brevetului unic european care a fost votat în decembrie, există o posibilitate și anume ca o instanță specială care se pronunță pe tema brevetelor uh, și care nu depinde de Curtea de Justiție a Uniunii Europene să se pronunțe în aceste cazuri. Deci există încercări foarte clare din cauza uh, promotorilor de brevete să scape controlului comunitar și să promoveze niște mecanisme de monopol care prejudică practic situația software-ului liber. Așa că vreau să atrag atenția uh, Parlamentului European asupra unor astfel de mecanisme care au fost deja contestate de Spania, de exemplu, și ar fi important ca Parlamentul să se autosesizeze din nou în legătură cu software-ul liber pentru a rezolva odată pentru totdeauna acest lucru în interesul liberului schimb. Mulțumesc! Obviously that was a success question. Iată, întrebarea noastră a fost una de mare succes. Și știți ce? Trebuia să închei, dar de fapt ați tras dumneavoastră concluziile. Uh, deci eu nu voi mai spune nimic, am să vă dau cuvântul pentru încă o întrebare. Vă rog. Mulțumesc. Eu am să intervin în franceză. Lucrez pentru April, Asociația de Susținere a Software-ului Liber și eu mă alătur întrebărilor în legătură cu brevetele pentru software și în legătură cu standardele vers pentru utilizarea lor. Am o întrebare mai tehnică însă, în legătură cu web streaming-ul, în special la Parlamentul European, așa cum s-a spus aici, dar și la Comisia Europeană. Și o întrebare care poate părea tehnică, dar care este importantă pentru mine. Vreau să știu dacă într-adevăr există o alegere de software liber de multe ori, dacă se utilizează flash, e foarte greu să urmărești dezbaterile Parlamentului pe internet și, de asemenea, în ceea ce privește Comisia pentru dezbaterile de la ședințele de acolo sau de la Consiliu, este imposibil să le urmărești pentru că tehnologiile utilizate nu sunt accesibile uh, celor care utilizează software-ul liber. Așa că întrebarea mea se adresează domnului Vilela pentru a ști dacă v-ați gândit la nivelul comisiei să realizați o unificare interinstituțională pentru a promova accesibilitatea dezbaterilor parlamentare și de la Consiliu. Vă mulțumesc! Merci à vous. Le, le dernier question, c'est un... Mulțumesc! Și acum o ultimă întrebare pentru dumneavoastră din sală, în ultimele rânduri. Oui, euh, Étienne Salier, je suis également dans l'organisation de... Da, mă numesc uh, Didier Salier și eu să lucrez alături de Nicola Petio la aceeași conferință. Aș vrea să atrag atenția aici asupra dreptului utilizatorilor de a verifica calitatea și fiabilitatea pentru că eu merg mult mai departe decât uh, dezbaterea care a fost deja promovată aici. Mă gândesc la posibilitatea de a verifica uh, pentru că în cazul unor astfel de software-uri pur și simplu e ca o cutie neagră și nu știm uh, nimic din ce se întâmplă înăuntru. Mulțumesc, în felul acesta încheiem dezbaterea și aș vrea să dau acum cuvântul, v-aș ruga pe cei trei invitați, să zicem câte trei minute pentru fiecare, credeți că e fezabil, vă puteți uh, rezuma doar la cele două, trei minute și după aceea toată lumea va fi mulțumită și înainte de a veni aici următorul grup de lucru vom termina și noi. Am să dau cuvântul în primul rând domnului Richard Goș și după aceea celorlalți invitați. I think I'll, I'll donate. Cred că voi dona cele două minute ale mele domnului Vilela pentru că se pare că multe întrebări au fost adresate dumnealui. la, la même chose pour moi, juste en, en termes de... La fel și eu. Voiam doar să vă spun că în ceea ce privește rentabilitatea programelor există o muncă în desfășurare. Unii credeau că din cauza că proiectul nu a trecut în 2005 s-a înregistrat o victorie pentru programele pentru software-ul liber. Uh, dar probabil că ar trebui să reluăm această discuție. Și eu o să vă dau uh, timpul meu de vorbire, domnule Videlam. Dragi colegi, uh, trebuie să vă spun că nu vă pot invita la cină în seara asta pentru a vă mulțumi, deoarece am altceva de făcut. Altfel, uh, v-aș fi invitat cu plăcere. Vă mulțumesc mult pentru timpul acordat. Intervenția mea nu a, a avut aceeași calitate ca și cea a colegilor mei, însă a suscitat mai multe întrebări de ordin, de ordin tehnic și practic. Îmi cer scuze pentru că nu am reținut numele celor care au pus întrebările. Din păcate nu am reușit să le notez. Prima întrebare era legată de cât timp avem nevoie pentru a folosi numai documente open source, documente în XML cu standardul Națiunilor Unite. V-am spus, deja se lucrează la această abordare, deja producem documente cu, prin această metodă. Pe 5 iulie am participat în calitate de reprezentant al Parlamentului la comitetul um, director al biroului de publicații. Puteți um, să consultați procesul verbal al acestei reuniuni. Atunci am cerut în mod formal, în numele Parlamentului European, să creeze un grup de lucru care să discute necesitatea introducerii unor documente în format XML conform standardelor Națiunilor Unite pentru toate instituțiile. Este vorba de un demers formal pe care l-am făcut în calitate de reprezentant al Parlamentului în cadrul acelei comisii. În calitate de președinte al Comitetului Interinstituțional pentru Informatică, am introdus pe ordinea de zi a următoarei întâlniri tema această temă a documentelor produse în XML cu standardele Națiunilor Unite. Parlamentul a făcut tot ceea ce i-a stat în putință pentru ca acest proces să fie accelerat. Din păcate nu vă pot da un termen limită foarte precis, nu vă pot spune câte zile sau săptămâni, Însă, ceea ce vă pot spune este că noi am făcut toate demersurile formale atunci când am avut ocazia. Noi am uh, introdus această inițiativă în uh, sânul par Parlamentului. În ceea ce privește procentul din buget, pentru a răspunde la a doua întrebare, pot să vă spun că este vorba de 50-50 Trebuie să recunosc că nu mă așteptam la o asemenea întrebare și că nu am cifrele exacte, însă sunt aproape sigur că pentru software-urile cu sursă deschisă, bugetul este mai mare decât pentru celelalte. Nu aș putea să vă spun dacă este jumătate-jumătate, dar cred că totuși este mai mult pentru software-urile cu sursă deschisă în ceea ce privește interoperabilitatea sau, așa cum îi spun eu, compatibilitatea sistemelor, este adevărat că există câteva constrângeri de ordin tehnic care deocamdată ne împiedică să facem alegeri importante și, și ne îngrădesc oarecum libertatea și nici nu ne permit să ne, să ne extindem câmpul de, de variante. Eu cred că deputații din Parlamentul European sunt foarte sensibili la acest domeniu și um, este un proces legislativ care ar trebui lansat. Ceea ce putem face este ca în specificațiile tehnice pe care le impunem în cazul licitațiilor să nu menționăm și să nu impunem imediat interoperabilitatea, ci potențialul de interoperabilitate al anumitor programe. Este minimul pe care îl putem face din punct de vedere tehnic și chiar facem acest lucru deja. Uh, în ceea ce privește a patra întrebare legată de web streaming, pot să vă spun că da. Dacă acum Parlamentul permite un acces mai ușor decât celelalte instituții. Aceste aspecte nu țin de competențele mele ca reprezentant al Parlamentului sau ca reprezentant al Comitetului pentru Informatică, nu vă pot răspunde foarte precis, însă o voi face data viitoare. În ceea ce privește drepturile utilizatorului de a verifica respectarea calității, noi suntem foarte sensibili la aceste aspecte. Deja de trei ani de zile, trei ani și jumătate chiar, am lansat un proiect care se numește e-Parliament în cadrul căruia punctul central este tocmai producerea de documente care să poată fi difuzate foarte simplu și de asemenea să respecte un anumit standard de calitate. Utilizatorul poate să verifice calitatea într-un mod foarte simplu, prin, facili, prin, prin um, accesul pe care îl, îl are la, la aceste documente, accesul ușor și ușurința um, citirii acestor documente. Este vorba de instrumentul e-Parliament, care se bazează tocmai pe producerea de documente destinate publicului larg. Vă mulțumesc mult pentru întrebări și le mulțumesc prietenilor și colegilor mei în special pentru că mi-au permis să vorbesc câteva minute în plus. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Și cu acestea am plăcerea de a închide acest seminar. Despre software-ul cu sursă deschisă, cred că am învățat foarte multe și încă mai avem multe de învățat despre acest subiect. Trebuie să ne îmbunătățim cunoștințele și trebuie să consolidăm guvernanța bună în acest domeniu. Eu cam atât am avut de spus um, în concluzie. Aș dori să vă spun că particip, invitații vor, ar trebui să iasă din clădire pe aceeași, um, pe aceeași drum pe care au intrat. Veți fi escortați la, la ieșire pentru a nu rămâne blocați aici când este așa de frumos afară. Vă mulțumesc pentru participare! you know what, to those that consider themselves MEPs. Știți ce? Uh, cei care se consideră deputați sunt rugați să rămână în sală pentru că mai avem uh, un punct pe ordine de zi. Okay, everyone that considers himself or her... În regulă, toată lumea care se consideră deputat, vă rog să luați loc. Pe ceilalți am să vă rog să părăsiți sala în liniște. I'm just a visitor. Yeah. But uh, is it possible to send an email to this, uh, to the discussion to someone else? Yeah, yeah, yeah. Of course it is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 I think Stoyanov is here. Good. So which makes us... Cred că domnul Stoyanov este prezent. Deci suntem patru deputați. Foarte bine. Ce avem pe ordinea de zi este punctul 27, proiectul de aviz referitor la conturile de plăți. Raportor este domnul Dimitar Stoianov. Aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu am avut un schimb de opinii pe acest subiect. De aceea am să fac unele comentarii referitoare la propunerea comisiei. Este una chiar foarte interesantă. Chiar dacă seminarul dinainte a fost și mai interesant. Propunerea, pro, Comisia propune să se sincronizeze uh, legislațiile din statele membre și acest lucru ar trebui să ducă la uh, uniformizarea taxelor colectate pentru conturile de plăți. Sunt prevăzute și două noi drepturi pentru cetățenii europeni. În primul rând să facă schimb de conturi de, de, conturi de plăți la o, de la o bancă la alta, ca și, num, ca și portabilitatea numerelor de telefon, cam același este principiul. Apoi, oferirea unor astfel de tipuri de conturi care să permită utilizatorilor să efectueze plăți. Deci, indiferent de statutul tău economic, ai putea să beneficiezi de un cont de plăți. Orice cetățean uh, va avea dreptul la cel puțin un cont în fiecare stat membru. Eu sprijin propunerea Comisiei și cred, într-adevăr, că sectorul bancar ar trebui să fie reglementat. Asta va duce la, la facilitarea plăților. Există și acum uh, moduri ușoare de a plăti, dar nu sunt accesibile, accesibile tuturor pentru că băncile impun foarte multe comisioane. Iar comisioanele bancare ar trebui să servească uh, numai la acoperirea uh, costurilor administrative pentru gestionarea acestor procese. Nu voi intra în mai multe detalii acum, nici nu pot, pentru că mă confrunt cu aceeași problemă cu care se confruntă și uh, colega dinainte, am schimbat sala și ne-am lăsat documentele în cealaltă sală în care am fost în această dimineață. Dar uh, discut cu uh, părțile interesate, cu ONG-uri, cu reprezentanți uh, ai sectorului bancar, dar și cu reprezentanți ai uh, organizațiilor de consumatori Și am făcut, într-adevăr, unele progrese pentru a găsi căi de îmbunătățire ale acestei propuneri. În general, însă, mi se pare o propunere foarte bună și mi se pare că este în interesul cetățenilor europeni. Mulțumesc! Mulțumim, Dimitar! suntem uh, impresionați să vedem că au apărut nouă persoane, uh, că sunt prezente nouă persoane de la comisie. Am să vă dau cuvântul tuturor dacă doriți. Mulțumesc, doamnă președinte. Am uh, venit cu toate forțele. Această propunere a fost elaborată de Serviciul pentru Afaceri în domeniul consumatorilor și DG Marketing. Avem un uh, nou comisar care se ocupă de acest subiect și dorește să joace un rol important în acest domeniu, împreună cu domnul Barnier, care a, sta, a fost la baza uh, acestei inițiative. Este ceva, bineînțeles, uh, pe care și par, uh, Parlamentul uh, ni l-a solicitat. Ideea a venit în, de la Parlament uh, și ne respectăm o obligație prevăzută în actul pieței unice um, prin această propunere. Deci, iată, o situație în care toată lumea are de câștigat. Comisia își respectă angajamentele, uh, dar și uh, îndeplinește dorințele Parlamentului. De asemenea, uh, propunerea este orientată înspre oameni și acest lucru este unul pozitiv. Vorbim despre 58 de milioane de persoane Uh, în Europa care nu au un cont bancar. Și ar trebui să aibă un cont bancar și ar trebui să existe un drept la a avea un cont bancar. Deci este o bun, o, un beneficiu pentru consumator, dar și pentru cei care oferă serviciile financiare, pentru că această propunere, sperăm noi, va contribui la aprofundarea pieței interne pentru servicii. are trei obiective. În primul rând, să îmbunătățească transparența și comparabilitatea informației pentru consumatori. Aici aș dori să menționez mai ales faptul că este prima propunere a Comisiei în care avem o prevedere referitoare la instrumentele de comparație pe internet. Instrumentele care permit uh, consumatorilor să uh, compare comisioanele diferitelor bănci. Este pentru prima dată că se uh, are în vedere o astfel de prevedere într-o legislație și se, uh, sunt prevăzute și măsuri uh, pentru schimbarea de la o bancă la alta. Acest lucru trebuie să se facă simplu, să se poată facă transfrontalier, să se elimine discriminările pe bază de rezidență și să se pro, uh, ofere acces oricărui consumator care are dreptul. Intenția noastră este ca propunerea să fie simplă. Raportorul a spus că este o propunere bună. Noi considerăm că este um, simplă. Așteptăm rezultatul discuțiilor din Parlament și credem că uh, este o propunere care poate fi adoptată în această legislatură. În această dimineață, la Comisia Econ, am auzit faptul că ei lucrează la asta și cu siguranță apreciem um, rapiditatea cu care Parlamentul abordează acest subiect. Vă mulțumesc. Mai dorește cineva să intervină pe acest subiect? Eva, poți sau poți să nu? Um, nici eu nu voi interveni. Am să vă dau din nou cuvântul dumneavoastră, domnule raportor, dacă doriți să adăugați ceva. Doresc de asemenea să vă amintesc că termenul pentru amendamente este 29 august. 29 august. Singurul lucru pe care aș dori să-l adaug este, de fapt, o scuză uh, către comisie. Eu am fost cel care a solicitat o amânare a termenului pentru amendamente pentru că am dorit să pot acorda mai multă atenție acestui uh, uh, raport și am vrut să, l uh, să, -l, să abordez cu conștiinciozitate, dar voi face tot ce pot uh, pentru ca lucrurile să meargă repede, astfel încât consumatorii să poată beneficia uh, de aceste servicii. Bun, următorul punct pe ordinea de zi este subsidiaritatea. Aici nu avem nimic. Uh, punctul diverse, nu. Și ultimul punct, data și locul următorii reuni- data și locul următoarei reuniuni Ascultați-mă și vă bucurați-vă. Bruxelles, 16 septembrie 2013, ceea ce înseamnă că sunteți în vacanță din acest moment. Vă mulțumesc foarte mult!